Possiamo iniziare? Buonasera a tutti. Da, uh, bună ziua tuturor. Mulțumesc tuturor celor care sunt de față astăzi aici la acest atelier foarte important unii din deputați sunt întârziere, dar m-au anunțat că uh, sunt pe cale de a sosi. Tema volatilității prețurilor agricole și a opțiunilor uh, la care au acces agricultorii ca să se apre de riscurile volatilității reprezintă un cadru de reflexie foarte relevant în procesul de construcție a politicii agricole europene L'agricoltura e un settore tradițional. Agricultura este un sector, uh, în mod tradițional, mai expus decât altele uh, riscurilor antreprenoriale, uh, pentru că este legat de climă și pentru că, în general, depinde de mulți factori riscanți. Astăzi, mai ales, situația agriculturii este foarte nesigură. Prețurile scad, Uh, că uh, asta după ce au crescut în, uh, până în 2008 și asta pune la grea încercare sectorul productiv și milioane de oameni, soarta a milioane de oameni este nesigură. Dacă ideea noastră de politică agricolă în comun înseamnă a garanta pentru, colectivitate o serie de servicii publice, bine, și să garantăm siguranța alimentară, bunăstarea animală și așa mai departe, atunci trebuie să facem un raționament asupra modului în care se poate garanta continuitatea acestor servicii și, și uh, prezența și vitalitatea mm, antreprenoriatului nostru agricol. Pentru că milioane de lucrători și de întreprinzători uh, trec astăzi deja printr-o criză intensă și inedită care traversează toate sectoarele și viitoarea mm, piață riscăm, conform multor analiști, să fie încă și mai instabilă decât uh, e astăzi. Efortul nostru trebuie de să se concentreze asupra oportunităților de a face alegeri, de a activa instrumente care să fie în stare să ajute agricultorul în activitatea sa de gestionare a riscurilor, atât uh, climatice cât și de piață și evaluând uh, compatibilitatea acestora cu modelul nostru de agricultură și cu cadrul actual și viitor al regulile uh, privind comerțul, regulilor uh, comerțului internațional și astăzi, pentru a face o reflexie, avem la dispoziție un grup de experți de nivel foarte înalt, cărora doresc să le mulțumesc neîntruziat pentru că se află astăzi aici și vorbesc de domnul Bertrand Munier și domnul Jacquard, din partea centrului Momagri din Franța, centru uh, care de mult timp se ocupă de problema instabilității, volatilității prețurilor și care a creat un uh, foarte interesant model de analiză al pieț- a piețelor care va, vă va fi prezentat astăzi aici. Mulțumesc și domnului Arturo Semerari și domnului Fabian Capitanio. Domnul Arturo Semerari este președintele Institutului Italian de Servicii pentru piața agricolă și alimentară, uh, acești doi oaspeți vor face o reflexie în legătură cu instrumentele adoptate în Italia și în America de Nord, precum și în restul Europei. Și în, fine, în final doresc să mulțumesc domnului Fernando Burgas de la Institutul Național Spaniol pentru gestionarea riscurilor agricole. Și uh, acest institut reprezintă o expertă experiență europeană din cele mai avansate, înaintate, agroseguro și sigur că ne va putea oferi indicații foarte utile pentru uh, alegerile pe care va trebui să le facem în viitor. Mulțumesc așadar tuturor, inclusiv reprezentanților Comisiei și mă grăbesc să dau cuvântul pentru a începe atelierul nostru reprezentanților MoMagri din Franța, deci domnilor Bertrand Munier și Jacques Carl. Vă rog. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. So I want to show you a few slides to Vă voi arăta câteva diapozitive în care voi încerca să explic faptul că modelele utilizate în mod normal de experți, de către experți, pentru a uh, concretiza politici, uh, suferă o întârziere față de realitate, față de realitatea ultimelor 20 de ani. Nu pentru că ști, oamenii de știință, nu se datorează această întârziere oamenilor de știință, pentru că și știința evoluează, dar de fiecare dată, de, de multe ori, modelele utilizate pentru politici sunt modelele standard, uh, uh, câteori depășit, câteodată depășite, bazate pe idei care poate că astăzi sunt și ele depășite, dar și pe niște așteptări raționale Însă agricultura nu se potrivește întotdeauna cu lumea pe care o descriu aceste modele. De, de exemplu, aceste modele sunt absolut incapabile să uh, zugrăvească volatilitatea prețurilor uh, în agricultură și singurul singurul risc pe care îl pot înfățișa cu acuratețe este riscul natural. Însă uh, piețele au devenit mult mai complexe, după cum am văzut în ultimii 10 ani. Și uh, încerc să vă explic faptul că ideea aștept, formării așteptărilor pe piețe, ideea că uh, un model rațional nu este perfect, E o idee care ne poate ajuta să explicăm de ce trecem prin această situație de volatilitate și așa mai departe. Eu consider că situația pe care am descris-o pe primul diapozitiv e cauzată de faptul că am, întrezi, am uh, interpretariat, am, <laughs> mă scuzați, interpretat greșit modelul lui Walras, care Walras însuși spunea că era doar o aproximare și nu trebuia uh, considerat ca o reprezentare exactă a realității. Pentru a vă convinge de această situație, am uh, ales unul din cele mai uh, uh, utilizate modele din agri- politica agricolă. E vorba de un model a, uh, din Statele Unite, bine cunoscut, eu l-am utilizat aici uh, pentru predicțiile sale uh, de succes din anii 80 uh, în legătură cu produsul agricol din Statele Unite. Pe acest grafic vedeți linia roșie îngroșată, e ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în realitate și uh, linia punctată reprezintă doar uh, predicțiile făcute cu utilizarea acestui model, prin utilizarea acestui model. Deci e interesant să remarcăm faptul că aceste predicții uh, au fost constant greșite. Asta dintr-un motiv pe care tocmai vi l-am înfățișat în uh, cele două dia- diapozitive anterioare. Ca să fiu puțin mai pozitiv, dați-mi voie să vă ilustrez raționamentul meu cu următorul grafic în care putem vedea trei piețe diferite. Una piața automobilelor, de-abia se poate vedea, este uh, linia foarte subțire uh, de la baza graficului, linia neagră. Asta este evoluția prețurilor pe trei piețe diferite între 1967 și 2000. Și vedeți linia de mai jos, care este uh, aproape o linie dreaptă. Este vorba de prețul la autovehicule și uh, uh, linia roșie este prețul uh, roșiilor și linia galbenă reprezintă prețul la zahăr. Ceea ce vreau să spun este că acest grafic ilustrează trei regimuri diferite de piețe. Pia- piața roșiilor e ilustrată prin faptul că producători au luat decizii raționale, cum fac uh, multe ființe omenești, și sigur sunt expuși prin aceasta la riscul natural. Uh, piața la zahăr, uh, linia roșie, ilustrează fapt, linia galbenă ilustrează că, dincolo de asta, pentru o lungă perioadă de timp, pe piețele financiare, zahărul a fost uh, vândut uh, uh, an de an, de, an și an de zile și autovehiculul este doar un rezultat industrial. Dacă ne uităm la aceste trei piețe, folosind același model, cred că am greșit. Cred însă că trebuie cât un model pentru fiecare piață un model specific pentru fiecare piață, în conformitate cu ceea ce se numește microstructura de piață, așa cum uh, este cunoscută ea în uh, uh, lucrurile de specialitate și fiecare piață poate fi analizată diferit cu rezultate diferite. Ca să vă conving, dați-mi voie să menționez despre modelele agricole două fapte. Cel cel mai important model de echilibru general care a fost de folos în politicile agricole este uh, modelul băncii mondiale numit linkage și în documentele tehnice ale acestui document, uh, cuvântul risc, insist, cuvântul risc nu este menționat în niciuna din cele 100 de pagini, nici măcar o dată. Cred că e un alt indicator al faptului că aceste modele nu aparțin de fapt, nu zugrăvesc, nu oglindesc lumea reală. Un alt, există un alt model francez numit Mirage, care este un model de echilibru al lumii, deci la, similar cu modelul Băncii Mondiale, dar și acestuia îi se aplică același lucru cuvântul uh, nesiguranță și așteptări, cuvintele acestea sunt uh, uh, menționate doar o singură dată în prefață și apoi se spune că nu se aplică modelului de față. Dacă vorbim de piețele agricole, fără a menționa faptul că prețurile foarte volatile uh, au nevoie de, expectat, de așteptat din partea producătorilor, pentru că uh, fermierii trebuie să se gândească la prețurile de anul viitor, de anul următor, și atunci modelele acestea trebuie să fie realiste în, în mare măsură. Autorii modelului Mirage, în concluziile lor, uh, spun că agricultura e modelată la fel ca industria, cu o, că o des, ar fi de dorit o, o descriere mai realistă a acestui uh, uh mediu. Am încheiat citatul. Uh, și am ilustrat uh, acest, cu acest grafic al uh, celor trei regimuri diferite de, diferite de preț. Uh, ceea ce ne spun acești oameni este că piața uh, zahărului este la fel cu piața autovehiculului. Nu putem avea încredere în aceste modele, pentru că ele ignoră o problemă fundamentală și anume că în ultimii 10 ani uh, piața mărfurilor agricole a devenit o piață financiarizată ceea ce este un indicator fundamental în evoluția care ar trebui să ne ducă la o regândire a oricărui model de uh, politică agricolă comună, nu doar în Europa, ci și în întreaga lume. Și vă pot demonstra de ce uh, și vă pot demonstra dimensiunile acestui fenomen al financiarizării care a sporit în ultimii 10 ani și mai ales pe piețe neorganizate, uh, piețe de troc, cum ar veni, care sunt piețe microstructurale specifice, pe bază de negociere. Deci asta este ilustrația pe care doream să vă înfățișez. Acest grafic ne arată cantitățile Uh, importante de contracte derivate la sfârșitul fiecărui semestru între iunie 98 când au început această, aceste statistici și până în iunie 2009 ultimul an uh, pe care l-am putut obține eu și sursa graficului este Banca pentru uh, uh, Acorduri Internaționale uh, și liniile acestea reprezintă indexuri, valoarea de 100 fiind cea din tâi. Și vedeți că evoluția aceste, acestor uh, linii este foarte diferită. Există o linie uh, de culoare albastru deschis foarte diferită de celelalte. Uh, această linie reprezentând, deci fiecare linie de aici se referă Which product is the derivative referring to? Okay? And you can see la care anume produs este derivat. Vedem că Uh, you can see that there is a, a green produs de bază, vedem că uh, mm, una dintre linii se referă la, la aur, de exemplu, altele la ratele altele la alte metale prețioase și uh, linia colorată albastru deschis se referă la două tipuri de produse, din păcate sunt uh, puse împreună aici. E vorba de mărfuri agricole și de petrol. Și dacă examinăm uh, statistici pe care nu le-am putut include în acest grafic, care analizează separat mărfurile agricole de petrol, vedem că uh, unele produse agricole, cum ar fi bumbacul, au vârfuri și mai semnificative sau oricum similare cu acesta. Deci puteți vedea că încă din 2004 această linie este disociată de celelalte pentru că mărfurile agricole au devenit cele mai financializate produse și nu putem înțelege comportamentul și prețurile acestor produse agricole fără a ține cont de acest lucru. Iar aici, ca să vă uh, conving uh, încă și mai uh, de plin, e vorba de o replică a liniei colorate în albastru în graficul precedent. Aici este cu albastru închis colorată și vedem uh, instrumentele derivative pentru produse uh, agricole și pentru petrol. Celelalte două linii ilustrează prețurile agricole și puteți vedea că există un fel de atracție, o influență, sau cel puțin putem presupune așa, a acestor poziții financiare ale principalelor derivative uh, asupra prețurilor fizice și uh, linia verde se referă la grâu, uh, cea, iar cea galbenă la porumb. Deci, cred că financializarea aceasta ne oferă anumite reguli pe care fiecare model și fiecare explicație a comportamentului prețului în, prețurilor în agricultură ar trebui să le ia în considerare. În primul rând, că uh, piața acestor uh, mărfuri agricole a fost transformată în uh, niște piețe care se bazează pe așteptări și uh, contează ceea ce cred oamenii Uh, în legătură cu uh, prețurile viitoare. Asta contează și este un aspect uh, mult mai complex de introdus într-un model decât cantitățile fizice sau calitățile fizice. În al doilea rând, o nouă categorie de jucători a apărut și fiecare comerciant sau operator de pe piața Uh, aceasta se va, va ști că este o realitate. E vorba de investitori pe termen scurt, parțial speculanți, care au schimbat comportamentele piețelor. În al treilea rând, financializarea înseamnă, în primul rând, faptul că piețele agricole acum sunt foarte conectate cu piețele financiare și cu politicile monetare în consecință, dacă un model nu cuprinde uh, uh evoluțiile financiare ale politicii monetare dintr-o țară, nu poate explica comportamentul prețurilor la produsele agricole. Și în final, din cauza că globalizarea înseamnă că economia este, uh, uh, are conexiuni în întreaga lume sau economiile întregii lumi sunt conectate, nu putem lua hotărâri uh, în legătură cu fixarea unor prețuri fără să privim eh, sistemul în ansamblu său. Deci trebuie să dăm la o parte ideea unor modele sau echilibre parțiale, ci eh, și trebuie să avem o, o perspectivă și un model global Bine, deci am construit în, în ultimii patru ani, ne-a luat 3-4 ani, dar am reușit să construim, să creăm un model, dar încă uh, suntem în curs de a-l uh, definitiva și îmbunătăți. Am examinat în întreaga lume un, 20 uh, de sectoare economice cu 7 sectoare agricole și 2 sectoare agroindustriale deci ne-am concentrat pe probleme legate de agricultură cu, în 191 de țări și regiuni pe care le-am grupat în 10 zone și am încercat să facem, să vedem conexiunile generale printr-un model de echilibru general. Să vă dau o idee cum am făcut pentru a nu complica excesiv construcția. Am utilizat modelul modular și avem un modul central cu conexiunile dintre toate piețele. Pe partea dreaptă avem un modul de risc mm, care cuprinde faptul că piețele agricole mm, sunt foarte volatile și nesigure. Și avem un model, un model mai mic în legătură cu uh, repartiția, repartizarea veniturilor și toate aceste uh, uh, lucruri colorate în portocaliu există și funcționează și ce vedeți pe partea stânga este un modul referitor la inovația agricolă care a fost creat, dar încă nu este interconectat cu modulul central. Mă refer eu la ce, ceea ce numesc eu versiunea 2 a, model, a modelului și sunt toate conexiunile colorate în portocaliu. În ce privește a, piața reală, fizică, are, aceasta are secvențe mm, legate de campaniile agricole. Deci începem cu volatilitatea uh, prețurilor uh, care există la ora actuală, apoi avem uh, modul în care se formează așteptările și percepțiile fiecărui agricultor, care duc aici la luarea unei decizii care este în bună măsură irreversibilă în legătură de cum își va planifica produc, în legătură cu modul în care își va planifica e, e, producția. Apoi avem comportamentul investitorilor, noi veniți pe piață, apoi e, nesiguranța naturală și apoi avem cantitățile și prețurile e, rezultante. Acum, pentru a simplifica mesajul pe care vreau să-l transmit, dați-mi voie să vă spun că modelele standard de cerere și ofertă și așteptări raționale prezintă agricultura în modul următor. Risc natural, așteptări raționale și o anumită doză de speculație, însă singurul risc este uh, volatilitatea riscului natural. Pentru că speculațiile nu au niciun impact asupra volatilității din cauza sau datorită așteptărilor raționale, iar uh, agricultorii sigur că au și ei așteptări raționale. Singurul lucru este că pentru că ei iau decizii dinainte, uh, datorită structurii fizice a pieței agricole, atunci factorul uh, care este în joc aici este riscul natural. Acum, de exemplu, luăm piața roșiilor, la care m-am referit anterior, și a spune că riscul natural și așteptările naturale ale uh, uh, agricultorilor duc la o volatilitate scăzută pe această piață. Acești doi factori plus așteptările raționale ale investitorilor pe termen scurt și speculațiile duc la o volatilitate crescută. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Știi, trebuie să facem diferența între zahăr, roșii și alte uh, produse. Deci cred că ce se întâmplă când spunem că financiarizarea s-a răspândit pe piețele mărfurilor agricole în ultimii 10 ani, înseamnă că toate piețele au devenit piețe de tip 3. Asta înseamnă că nu există doar risc rațional și așteptări raționale, ci și mulți investitori pe termen scurt și speculatori, speculanți. Asta explică volatilitatea. Și vă pot da anumite simulări care uh, uh rezultă din modelul Momagri. E vorba de un prototip din martie 2008, insist în martie, luna martie 2008, pentru că în, la acea vreme mulți uh, guruși și mulți uh, experți preziceau că prețul la uh, greu și la cereale în uh, anul 2008 va fi rămas stabil sau va fi crescut doar cu 3%. Noi am, am spus, am elaborat un scenariu, modelul nostru ne-a arat, ne arat, ne arătat că exista posibilitatea unei scăderi importante a prețului. Știți ce s-a întâmplat? Uh, a fost o scădere și mai dramatică decât am prezis noi în acest scenariu. Și aici Acum uh, vă pot înfățișa un alt scenariu pe care l-am elaborat mai recent. Linia roșie verticală ne arată ipoteza de la care am pornit cu acest scenariu, și anume că în 2010, deci recent, va fi o liberalizare totală, se va petrece. Și ce s-a întâmplat e că, în mod contrar față de modelele standarde și ce preziceau ele, liberalizarea completă nu stabilizează prețurile, ci, din contră, sporește volatilitatea. Așadar, ce impact și ce lecții avem de tras pentru viitor? În primul rând, doresc să insist asupra faptului că volatilitatea produce risc în mod endogen și nu este un risc endo- exogen ca cel natural, ci este un rezultat al acțiunii oamenilor de, de pe pia- a jucătorilor de pe piață și mai ales pe piețele financializate. Deci, ă, astfel este un fenomen de durată, nu a apărut și nu va dispărea odată cu criza și după cum spunea domnul președinte în introducerea domniei sale, eu cred că trebuie să ne dăm seama că dacă uh, nu acționăm, dacă nu facem nimic și dacă nu încercăm să organizăm aceste piețe, ne vom confrunta cu încă și mai multă volatilitate decât până acum. Așadar, eu cred că trebuie să fim uh, uh, conștienți în legătură cu faptul că inovațiile uh, financiare cu uh, aproximări tehnice pe piețele financiare pot avea efecte negative. Vă reamintesc? And uh, I think that to a large extent they are right. Că Uh, că trebuie să fim totdeauna conștienți de aceste riscuri și uh, să vedem ce facem și cu analiza bunăstării, pentru că analiza bunăstării uh, cuplată cu volatilitatea nu se măsoară în, ace- în același fel ca în lipsa volatilității. În legătură cu mărfurile, dacă nu există substituent. nicio, în nicio țară situația nu este sigură, pentru că volatilitatea prețurilor și uh, uh, obstacolele în eficiență uh, ne reamintesc ce s-a întâmplat în anii 70 cu criza petrolului și ar trebui să avem grijă să nu trecem prin asemenea situații cu alimentele pe viitor. Așadar, ce putem noi face? În primul rând, cred că Bine, pe scurt, pentru că nu avem uh, mult dispoziție, dar pe scurt, eu consider că în orice politică agricolă ar trebui să existe o, uh, o, uh, o parte importantă alocată problemelor financiare și, financiare și monetare și primul lucru pe care trebuie să-l încercăm este să ajustăm uh, structura piețelor și să avem reglementări specifice pentru a încerca să limităm pietele de troc și financiarizare. Sigur că asta nu este o soluție universală. Trebuie să utilizăm și alte instrumente, cred eu, și mai ales să acordăm instrumente uh, agricultorilor pentru a încerca să uh, reziste la efectul uh, nesiguranței. Nu sunt în favoarea închiderii pietelor, pietelor future, sigur, ci eventual în o împiedicare uh, a acțiunii abuzive a uh, investitorilor pe termen scurt. Pentru că uh, agricultorii pot să aibă, trebuie să aibă posibilitatea să-și asigure prețurile, dar trebuie să organizăm aceste piețe pentru a scăpa de volatilitate. Cred că uh, programele, programele de asigurare ar trebui să joace un rol, deși să nu ar putea rezolva întreaga problema volatilității și uh, ca uh, o, o, o, o stabilă pentru volatilitate și speculații, ar trebui să acționăm diferit decât în ultimii 30 de ani, deși în ultimii ani am reușit să schimbă modul în care acționăm. <laughs> Și în încheiere, uh, o concluzie simplă. Deci lumea noastră a devenit una complexă și e dificil de pre- prevăzut ce se va întâmpla în viitor. Deci eu cred că nu trebuie să pretindem că putem prevedea care vor fi prețurile mm, peste 10 ani, dar ce putem face noi este să simulăm modul în care se pot comporta piețele în conformitate cu uh, politicile noastre și cu scenariile asociate. În al doilea rând, repet că dacă nu stabilim politici uh, specifice uh, pentru a combate volatilitatea, aceasta va deveni permanentă. Cred că modelul Momagri este un instrument important în acest sens pentru luarea de decizii în politici, politicile agricole. Se pun uh, mai multe probleme care ar trebui să le fie acordată o atenție deosebită. În primul rând, uh, orice fel de liberalizare dacă ai nu se gândește nimeni, chiar nici Pascal Lamy, cred eu, orice liberalizare ar, nu ar face decât să sporească volatilitatea. În al doilea rând, trebuie să ne gândim că există un nivel uriaș uh, la care poate ajunge această volatilitate și trebuie să ne gândim și la țările mai puțin dezvoltate și la revoltele foamei care s-au produs în, uh, această, în acest 10 ani de financializare, fenomen ne mai întâlnit până acum. And further... Și uh, mai apoi, credem că încă și, în, încă și, până și în Europa acest fenomen poate afecta uh, sectoarele cele mai sensibile și mai vulnerabile prin evoluția prețurilor și a costurilor și când mă gândesc la costuri, mă gândesc la criza energiei mai ales și apoi, conexia, legătura volatilității cu siguranța alimentară și uh, cheltuielile pe care le poate atrage, toate acestea sunt probleme care ar trebui rezolvate. A, asta însemnând că dacă ne aflăm dintr-o într-o situație în care nu mai putem satisface cererea internă la uh, anumite produse, Uh, um, practic punem uh, un obstacol în calea eficienței, deși dispuneam, deși anterior eram eficienți, deși doar din acest punct de vedere foarte simplu al eficienței economice ar trebui să fim conștienți de faptul că se poate produce această dependență completă de importuri. Deci cred eu că poate uh, analizele economice până acum nu s-au ocupat asupra de acest aspect, dar cred eu că este necesar să o facem dacă dorim să nu uh, se producă uh, niște experiențe foarte negative care să afecteze protecționismul, lucru care ar fi foarte dăunător. Și în final vreau doar să menționez E, iată, ultimul meu diapozitiv, dar este o digresiune că o echipă Magri încearcă să elaboreze un, un proiect în privința organizării și reglementării piețelor care să stăvilească aceste impacturi de care am vorbit și efectele acestora și sigur că nici că, sigur, eu sunt uh, conducătorul acestui think tank de care, la care mă refeream și voi acorda o atenție deosebită asupra acestui aspect Uh, și vă voi ține la curent cu uh, rezultatele acțiunii noastre. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc, foarte interesant, mulțumesc lui uh, Bertrand Munier pentru această explicație, deși nu ne-a dat știri bune, pentru că deci ne-a spus că va continua volatilitatea, va poate chiar se va înrăutăți. Dar tocmai pentru asta, haideți să trecem la a doua parte a atelierului nostru, ca să vedem ce instrumente de gestionare a riscului dispunem plecând de la sistemele asigurative și uh, sisteme care să ne poată să ne ajute să gestionăm și să stabilizăm mai bine veniturile agricultorilor. Așadar, acum voi da cuvântul în primul rând domnului Arturo Semerari, președinte al Institutului Italian ISMEA și uh, domnului Fabian Capitanio, care ne vor vorbi despre o înfruntare între diversele modele europene și cele din America de Nord în ce privește gestionarea riscului prin sistemele asigurative. Și apoi, în, în a doua parte, uh, va vorbi domnul Burgas privind despre modelul Agroseguro, modelul spaniol care poate este modelul cel mai avansat de sisteme de asigurare din Europa. Domnule Semerare, aveți cuvântul și mulțumesc că ați venit astăzi aici. Mulțumesc, domnule președinte. În prezentarea noastră, care va fi împărțită în două, între mine și profesorul Capitanio, vom încerca să analizăm câteva dintre aspectele legate de prevenirea riscului și apărarea de risc în Europa, în comparație cu Statele Unite și Canada, evident pornind de la situația din Italia, adică sistemul de uh, prevenție a riscurilor din Italia. Și de aici, pe baza experiențelor, pot să fie formulate niște sugestii pentru viitoarele politici într-un sector care se confruntă din ce în ce mai mult cu nevoia de a asigura stabilitatea venitului agricultorilor. În Italia, gestionarea riscurilor se face prin intermediul Fondului de Solidaritate Națională, care are două niveluri. Un nivel de intervenție cu compensații după producerea unui eveniment, contribuții ex post și intervenție ex ante Există riscuri climatice și pentru acesta al doilea grup este cel mai important, adică intervenția publică la nivelul asigurărilor. Sistemul asigurărilor este sprijinit de stat înainte cu fonduri naționale, astăzi cu fonduri conform articolului 68 din pact și este folosit pentru riscurile unice, deci pentru calamități naturale, pentru riscuri multiple, adică atunci când se cumulează până la 5 riscuri principale, riscuri climatice, uh, multirisc, care este o formulă inovatoare de asigurare uh, asupra rezultatului uh, producției exploatației și apoi uh, există și asigurări pentru riscurile legate de șeptel. Principalul scop al Fondului de Asigurare Național este să sprijine sistemul asigurărilor prin intermediul intervenției publice la nivelul primei plătite de agricultor care uh, își asigură producția în cadrul comunei unde funcționează exploatația lor. Piața e una liberă, deci fiecare companie poate să aibă propriile sale politici comerciale și de prețuri. Pe baza normelor comune sunt permise și fondurile între mai multe companii de asigurări și de câteva ani legea interzice intervenția cu ajutoare eh, după producerea unui eveniment atunci când riscul era asigurabil, pentru a favoriza dezvoltarea unor formule de asigurare la nivelul exploatațiilor agricole. Obiectivele gestionării acestui risc prin fondul de asigurare este să se acopere să se, uh, să se ofere acoperire agricultorilor împotriva riscurilor de catastrofe naturale, să favorizeze um, dezvoltarea sistemului de asigurări, care, din păcate, în prezent, în Italia și în alte țări din Europa, continuă să fie utilizate de puțini agricultori, deci prezența asigurărilor este redusă în comparație cu numărul de agricultori care își desfășoară activitatea și să urmărească să se dezvolte și formule de asigurare care să poată să stimuleze o acoperire mai largă la nivelul agricultorilor pentru a reduce riscurile uh, sistemice complexe. Din acest motiv trebuie introduse noi formule de asigurare care se pot apropia de adevăratele nevoi ale agricultorilor. În Italia a fost introdus un fond de reasigurare, un fond public de reasigurare, care, după cum vedeți pe această schemă, intervine la nivelul companiilor de asigurări și, prin urmare, este un fel de fond de coreasigurare și pentru piața privată și permite agricultorilor să atingă două obiective. În primul rând, faptul că știu că există formule asigurative inovatoare care nu ar putea să existe pe piață fără intervenția sectorului public și, în al doilea rând, permite plata unor prime de asigurare reduse, deci niște prețuri mai scăzute pentru asigurare. Acesta este evoluția în ultimii ani în ceea ce privește valorile asigurate și uh, valoarea primelor acelor asigurări, de când a început să funcționeze fondul de reasigurare, uh, a avut loc o creștere continuă a polițelor de asigurare. Și, deci, introducerea acestui fond de reasigurare a dus la o creștere a înclinării asigură- a agricultorilor către a încheia asigurări. A crescut acoperirea atât din punct de vedere geografic cât și din punct de vedere numeric și asta a dus la reducerea riscurilor complexe și deci o reducere a costurilor și a primelor suportate de agricultori. Piața acoperă acum 5 miliarde de euro de producție la nivelul producției asigurate. În aceeași perioadă a avut loc și o modificare a formulelor de asigurare um, preferate de agricultori. Până în 2002, în mare exista asigurarea împotriva grindinei, care evident este principalul risc cu care se confruntă agricultoria astăzi, cum vedeți pe ecran în acest tabel, deci în 2008-2009, în ultimii doi ani, a crescut foarte mult, au crescut foarte mult uh, asigurările pentru riscuri multiple. Deci, formule care oferă asigurare pentru principalele calamități naturale, uh, furtuni, uh, grindină, inundații, vânturi puternice și se dezvoltă și uh, asigurarea multirisc, adică asigurarea pentru întreaga exploatație agricolă. Deci se asigură producția agricolă dincolo de evenimentul care a dus la um, reducerea producției respective sub un anumit prag. Având în vedere rezultatele pozitive ale fondului acesta de reasigurare publică, Italia s-a gândit ca pentru a crește resursele existente la nivelul agriculturii să creeze un fond public-privat între ISMEA, care gestionează partea publică, și piața privată. Acest fond de reasigurare, care este autorizat de legislația antitrust, antitrust uh, urmărește dezvoltarea de noi oferte de asigurare care nu ar putea apărea pe piață dacă nu ar exista acest fond. Și prin intermediul acestui fond de reasigurare public-privat se oferă posibilitatea de a testa aceste noi oferte de asigurare. Capacitatea pentru 2010 este de 190 de milioane de euro al, pentru acest fond și există creșteri cu posibilitatea de uh, reconcesionare pe piața privată a unei părți destul de mari din această valoare reasigurată. Există 11 companii de asigurare care sunt implicate, nu doar italiene, și 3 companii de reasigurare care nu sunt din Italia, fiindcă nu avem companii de reasigurare private în Italia. Accesul la acest fond de reasigurare este un acces liber, deci oricine poate să uh, se alăture sau să se retragă după cum dorește. Noile perspective asupra cărora se lucrează după asigurarea multirisc, care asigură uh, Uh, volumul producției, se încercă să se um, lucreze și la volatilitatea prețurilor. Deci, se asigură într-un fel venitul agricultorului. Dacă există scăderi sau creșterea ale prețului sau randamente scăzute. E foarte dificil pentru că, așa cum ne-a explicat colegul din Franța, volatilitatea prețurilor este una foarte puternică, mai ales în ultimii ani, și tendința va continua să se manifeste și, deci, deși se încearcă crearea de oferte de asigurare care să acopere și această volatilitate a prețurilor, încercăm și să facem o conexiune între asigurare, nevoile de asigurare și credit. Acest lucru pentru că este esențial să se crească numărul de asiguratori, numărul de agricultori care se asigură. Problema asta nu este doar în Italia și în Europa. Sub 20% din asiguratori deocamdată au formule de asigurare pentru catastrofe naturale și 80% dintre agricultori uh, folosesc uh, un credit pentru asta. Deci sensibilitatea față de credite este destul de mare și, prin urmare, pentru a dezvolta sistemul de asigurări în agricultură, trebuie să se stabilească o conexiune între accesul la credite, ISMEA gestionează fonduri interbancare de garantare și dacă favorizăm, favorizăm accesul la credite, atunci se poate stabiliza venitul agricultorilor, se poate reduce și chiar îmbunătăți uh, ratingul uh, acestor exploatații și astfel agricultura se va dezvolta mult mai bine și va exista perspectiva unui venit mai stabil pentru fermieri. Acesta este sistemul italian și acum îi dau cuvântul colegului meu care vă va vorbi despre Allora, <clears throat> Prima din... Sistemul nord-american. Înainte de a face comparația propriu-zisă între sistemele care există în Europa și în țările de pe continentul nord-american, aș vrea să vă spun că aproape toate țările dezvoltate și multe dintre cele în curs de dezvoltare de mulți ani deja sunt implicate în gestionarea riscului în agricultură. Evident, intervenția variază de la un stat la altul, la nivelul uh, tipului de intervenție. Există intervenții care urmăresc să reducă expunerea la anumite daune și atunci se numesc intervenții ex-ante și există și intervenții ex-post care se bazează pe solidaritatea publică și anume e vorba de intervenții după ce se ehm, dovedește faptul că s-au produs niște situații, niște catastrofe naturale și intervenții de risc care eh, se limitează doar la acoperirea în funcție de primele plătite. Un aspect pe care vreau să-l subliniez și care se va dovedi util mai târziu este legat de limitele legislative în calea intervenției publice la acest nivel. În special, limitele impuse de Organizația Mondială a Comerțului, care consideră în două cazuri specifice că intervenția publică pentru a sprijini polițele de asigurare este ilegală. Prin urmare, acesta este principalul motiv care a împins pe aproape toate țările din lume să identifice gestionarea riscului cu sprijinul pentru polițele de asigurare. Pentru că acesta era genul de intervenție admisă. Și acum, ca să intru în detalii și să combin și să compar ce se întâmplă în Europa cu ce se întâmplă în America de Nord, observăm că ă, nu există un sistem comun în Europa. Nu există un sistem comun de intervenție publică în gestionarea riscurilor și că se preferă ca statele membre să aleagă ce model de gestionare a riscului doresc să implementeze. Evident, de-a lungul timpului, modelele care au reieșit din perspectiva volumului intervenției publice la nivel european, cele relevante, deci, sunt cele din Spania, Italia și apoi Franța, care însă, în comparație cu cele din Italia și Spania, cunosc o intervenție publică destul de redusă. În statele din Europa, mai ales din nordul Europei, acest aspect a fost trecut cu vederea, n-a fost deloc considerat uh, important în ceea ce privește sprijinirea stabilizării veniturilor agricultorilor, pentru că a fost identificat ca fiind un instrument care poate să îi sprijină doar producătorii din sectorul fructelor și legumelor. Care producători sunt considerați a fi expuși mai mult la risc față de producătorii de grâne, carne și așa mai departe. Evident, această perspectivă, în comparație cu scenariul care se prefigurează pe viitor, din perspectiva volatilității prețurilor pe piață și din perspectiva noilor dinamici ale cererii produse alimentare la nivel global. Deci, în comparație cu acestea, acest model riscă să expună și agricultorii din aceste țări nordice, care de regulă erau sceptici să adopte măsuri în acest sens și ei riscă să, să fie um, subminați de volatilitatea prețurilor. Gândiți-vă, de exemplu, impactul asupra crescătorilor de animale în urma creșterii prețului cerealelor pe piață, o creștere foarte mare a costurilor de producție care a dus la o scădere puternică a veniturilor acestor fermieri. În Europa, intervenția publică s-a concentrat pe solidaritatea ex post și pe uh, intrarea în vigoare a polițelor de asigurare. Doar de curând, această problemă a volatilității prețurilor a devenit o problemă care este luată în considerare. Dacă ne uităm la trecutul PAC, vedem că această problemă a uh, varierii prețurilor pe piață nu era o problemă gravă până acum. Și există state care nu consideră uh, că riscul direct este riscul la adresa veniturilor trebuie să fie abordată la nivel uh, de stat. Însă, așa cum am spus, aceasta este o viziune limitată în ceea ce privește uh, celelalte viziuni care iau în considerare fluctuarea prețurilor. Un alt aspect care trebuie avut în vedere este faptul că în Europa toate asigurările au fost construite pe uh, producție. În timp ce în Italia problema fundamentală este să se creeze polițe bazate pe venitul um, agricultorilor, a dus ca aceștia să nu trebuiască să își elaboreze bugete, bilanțuri și așa mai departe. Deci, prețurile pot să. Dacă scade producția, uh, riscurile pot să intre în categoria riscurilor care acoperă catastrofele naturale. În țările nord-americane, uh, problema este însă una care a, a fost analizată de mulți ani și dintr-o perspectivă mult mai axată pe toate aceste aspecte, în sensul că în Canada, de exemplu, există un sistem de solidaritate publică pentru toți agricultorii care subscriu o asigurare pentru riscurile care sunt asigurabile. Există un sistem de sprijin pentru asigurări cu, pentru riscuri multiple care se bazează pe veniturile agricultorilor. E mult mai simplu să asiguri veniturile, tocmai pentru că există date concrete legate de aceste venituri. Un alt instrument inovator și care trebuie să fie analizat cu mare atenție este situația fondului mutual care a început odată cu programul NISA din anii 90 și apoi a continuat cu CAIS și în prezent se numește AgriInvest, care permite agricultorilor să gestioneze fluctuarea veniturilor lor, folosind un fel de fond în care toți agricultorii pot să participe economisind uh, sume, depozitând sume în fondul respectiv și există stimulente atât fiscale cât și uh, care le permite să, să-și excludă acele sume de la impozitare, sumele care sunt depuse în fondul respectiv și primesc și o dobândă suplimentară pe lângă dobânda de pe piață, diferența fiind acoperită de stat. Evident, acesta este un sistem care ajută la gestionarea fluctuațiilor veniturilor agricultorilor în timp. Un alt aspect foarte interesant de subliniat este introducerea asigurărilor bazate pe indici climatici, fiindcă este un aspect foarte important. De-a lungul timpului, asigurările agricole, se spune, că este necesară intervenția publică în asigurări pentru a ajuta uh, să se depășească problemele asimetrice de pe piață, deci pe lângă riscul sistemic care este specific uh, sectorului agricol. Ce înseamnă simetria informativă? problema care apare între agricultor și compania de asigurări. Uh, poate că aceștia au o percepție diferită asupra gradului de risc care este acoperit de polița cumpărată de agricultor. Și apoi există și problema riscurilor morale, adică posibilul comportament fraudulos la nivelul agricultorului. Aceste probleme nu fac altceva decât să crească primele, valoarea primelor. Deci, o primă care este prea ridicată în comparație cu riscurile care le acoperă pentru agricultorul care dorește să subscrie o astfel de poliță. În Statele Unite, se ia, se copiază experiența canadiană cu o adăugire foarte interesantă și anume acele plăți anticiclice aceste plăți anticiclice nu fac altceva decât să protejeze veniturile agricultorilor în cazul în care pe piață există o cădere a prețurilor la produsele vândute de acei producători. Asta este un alt aspect care, la nivelul experienței internaționale, poate să fie, uh, re, să fie copiat și în Europa. În ceea ce privește liniile strategice de intervenție la acest nivel în Europa și reforma politicii agricole comune, din perspectiva reformei politicii agricole comune, cred că pentru un început ar trebui să se clarifice niște aspecte. Întâi de toate, trebuie să se înțeleagă relevanța factorilor de risc pentru agricultorii europeni și trebuie să se înțeleagă posibilele efecte asupra bunăstării care este generată de activitatea de producție. Trebuie să se facă o diferențiere foarte clară între riscurile normale legate de o exploatație și riscurile specifice cu care se confruntă producătorii din diferite sectoare, datorită specificității acelor sectoare. Și trebuie apoi să se definească și obiectivul intervenției publice. Domnul președinte ne-a spus la început că asigurările în agricultură nu sunt destul de răspândite, nici în Italia și nici în Europa, cu excepția Spaniei, poate. Prin urmare, dacă alegem să intervenim cu bani publici, poate ar trebui să ne punem întâi întrebarea dacă există un caracter social al acelei intervenții publice. Deci dacă vom da bani publici pentru a sprijini un instrument de gestionare a riscului, trebuie evident să vedem care este uh, impactul social. Deci, din această perspectivă a definirii unui cadru comun de intervenție publică în gestionarea riscului, cred că Aspectul care trebuie subliniat și resubliniat este că niciun instrument nu poate să protejeze toate riscurile de unul singur. Nu există un instrument care să uh, protejeze riscul uh, venitului la agricultori, care să le protejeze 360 de grade din toate părțile. În acest sens, îmi place să introduc această cutie a riscurilor de ce îi spun așa? Pentru că riscurile pot fi definite în funcție de trei axe. Poate fi un risc personal sau sistemic, poate să fie un risc uh, relevant, foarte greu, sau poate să fie rar sau frecvent. Este evident că tot uh, întreg conținutul acestei cutii de riscuri nu poate să fie gestionat cu un singur instrument. Prin urmare, care poate să fie rolul intervenției publice în acest domeniu? Întâi de toate, cred că trebuie să încercăm să furnizăm informații fondate pe prețurile de pe piață, pe costurile de producție și pe uh, volumul uh, produs. În prezent nu există informații suficiente în acest sens. Apoi, accentul pus pe venit e un lucru bun. Deci accentul trebuie pus pe venit și nu pe producție, un lucru pe care l-am explicat deja. Și apoi trebuie să încercăm să eliminăm toate acele probleme care astăzi în Italia duc la această uh, reducere, a, la introducerea foarte redusă a asigurărilor în agricultură. Și trebuie să încercăm să introducem și instrumente care uh, facilitează accesul la credite și la economii fiindcă adesea exploatațiile și companiile de, mici și medii, de dimensiuni mici și medii intră în criză tocmai pentru că nu reușesc să facă față nici măcar unor variațiuni, fluctuații mici în veniturile lor normale. Și cred că e important de asemenea să se folosească experiența fondurilor mutuale, pentru că e o experiență care ajută cu adevărat la gestionarea riscului de piață pentru agricultori și mai ales are un impact destul de redus asupra finanțelor publice. Și apoi, ca ultim aspect, trebuie să ne gândim și la elaborarea de noi instrumente care să acopere diferitele tipuri de asigurări agricole necesare. De exemplu, să se folosească indicii climatici, monitorizarea comportamentului, um, comportamente strategice și așa mai departe. Mulțumesc pentru atenție! Foarte bine, mulțumim domnului Semerari și profesorului Capitanio și Uh, am ascultat cu plăcere aceste idei foarte interesante referitoare la modul în care se poate gestiona riscul, se pot gestiona riscurile prin intermediul asigurărilor. Acum dăm cuvântul lui Fernando Burgas din uh, Spania, de la Eneza, care ne va vorbi despre exemplul spaniol. Ne va vorbi despre sistemul de asigurări care caracterizează lumea agricolă din Spania și care, așa cum au spus și antevorbitorii domniei sale, uh, este o experiență destul de extinsă, cea din Spania. De aceea îi dau cu plăcere cuvântul și după această prezentare începem și discuțiile. Domnule Purga, să aveți cuvântul. Pues, eh, muchas gracias, señor presidente, por la ocasión. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face plăcere să vă pot prezenta astăzi experiența spaniolă în ce privește asigurările pentru agricultură. Pentru că această experiență se bazează pe o activitate de 30 de ani în acest domeniu au existat și sisteme predecesoare ale formulelor care sunt folosite astăzi în Spania. Mi-am structurat intervenția pe cinci puncte și vi le prezint pe slide-uri și în limba engleză. Vreau să vă uh, vorbesc despre cadrul pe care îl oferim noi ca asigurări care sunt specifice sectorului agricol. Uh, mă voi referi de asemenea pe câteva din punctele principale ale tipurilor de asigurare spaniolă. Sistemul este destul de complex și uh, am selectat elementele relevante. Sper în felul acesta să pot să vă facilitez înțelegerea modului de funcționare a sistemului. După aceea mă voi referi și la câteva din consecințele și uh, Ehm, concluziile pe care le putem trage în legătură cu aspectele economice privind asigurările de la noi din Spania de-a lungul timpului și în intervențiile din această după-amiază deja anumite aspecte de ordin general au fost abordate. În legătură cu răspunsurile și lecțiile pe care ehm, le-am ehm, putut noi Trage, ă, mă voi referi la punctul patru, și după aceea vorbesc despre importanța asigurărilor în sectorul agricol pentru Uniunea Europeană. Cred că ar fi foarte bine dacă la început vă voi prezenta cadrul general al sistemului de asigurare agricolă. Pentru că asigurările acoperă un domeniu foarte vast, agricultura ă, este doar un o parte a acestor tipuri de asigurare. Asigurările sunt doar un instrument, pe lângă multe altele, pentru a crea un cadru uh, și garanții pentru buna dezvoltare a sectorului. Este logic că ne dorim ca toate aceste instrumente să fie utilizate optim și să convergă pentru uh, atingerea obiectivelor. Există limite, dar există și mari uh, oportunități pe care asigurările în agricultură le oferă. În ce privește aspectele generale, bineînțeles că subiectul managementului riscului joacă un rol important. Aveți aici o prezentare uh, schematică pentru a putea înțelege mai bine interconexiunile. Aici sunt uh, punctele cele mai importante prezentate și există o problemă care adesea este uitată. Asigurarea în agricultură trebuie să fie tratată ca fiind cea de-a doua plasă de siguranță împotriva unor riscuri economice. Prima plasă de protecție, de siguranță, uh, este în mâinile uh, agricultorului. Abia după aceea uh, intervine cea de-a doua plasă. Deci există alte instrumente de uh, contracarare a riscurilor, pericolelor, pe lângă asigurări. Și acest lucru se uită adesea. Tocmai în sau mai ales în domeniul politicii agrare, asigurările plus uh, celelalte instrumente de management al riscului trebuie să fie uh, evaluate în funcție de posibilele consecințe negative și de paguba care se poate să se producă la nivelul uh, fiecărei exploatări agricole. Important este ca fermierul, uh, lucrătorul în agricultură să uh, uh, fie primul care ia măsurile de siguranță și abia după aceea să intervină la nevoie și asigurarea. Iar în ce privește sistemul, noi în, în sistemul de asigurări spaniole avem șase piloni. În primul rând, asigurările uh, în Spania sunt universale. Iar acest sistem este definit ca atare și în legislația specifică. Un sistem universal al asigurărilor în agricultură pentru toate domeniile de producție agrară, fie că este vorba despre cultivarea pământului sau că este vorba despre zootehnie, pentru toți agricultorii, pentru toți fermierii ă, ă, există modalități de asigurare care să acopere eventualele daune. Deci este un sistem universal. După aceea, dispersarea riscului stă în centrul acestor asigurări, stimularea, compens- respectiv compensarea ca rezultat. Atât zonele în care există uh, irigații, cât și uh, zonele uh, agricole din uh, regiunile tropice sunt asigurate. Se încearcă uh, o diminuare a posibilelor riscuri uh, care pot să apară fie datorită secetei, fie datorită inundațiilor. Deci ă, această dispersare a tipurilor de risc este foarte importantă pentru a putea ă, crea un venit garantat inclusiv celor care lucrează în sectorul agricol și care în ultimă instanță, dacă apare ă, dauna, să poată fi compensat financiar. După aceea, participarea asociațiilor de agricultori. De asemenea, managementul prin uh, instituții uh, de asigurare private. Există aproximativ 30 de asemenea institute de asigurare um, care um, încearcă uh, să acopere practic toate tipurile de asigurări necesare pentru agricultură. Bineînțeles că important este și um, să existe o susținere publică și de stat a sistemului, inclusiv prin asociațiile de specialitate. Asigurarea în agricultură, de altfel, nu este un sistem care a fost uh, conceput uh, de stat, ci este un sistem care a fost dezvoltat pentru agricultori și uh, fermieri um, împreună cu ei. Deci asociațiile celor care lucrează în agricultură și în domeniul zootehniei au fost implicate în elaborarea acestui sistem. Astfel că și produsele uh, asiguratorilor sunt concepute, uh, adaptate la nevoile uh, agriculturii. Aceștia sunt de cei șase piloni și uh, uh, Întreaga activitate este administrată de către uh, institute private de asigurare în cadrul unui bazin al asiguratorilor. Chiar atunci când este vorba despre bani publici, de o susținere financiară publică, uh, tot uh, asiguratorii privați sunt cei care administrează acești bani. Deci, în ultima instanță, este un sistem de tip privat de asigurare în agricultură, la care participă și fonduri publice sau fonduri de stat. Există subvenții pentru beneficiarii uh, asigurărilor și acest lucru este foarte important, uh, pentru că, spuneam, sunt bani care participă la acest sistem de asigurare. De pildă, statul efectuează studii, informează întreg sectorul agricol. Este un sprijin important care are ca obiectiv, în ultimă instanță, asigurarea, trebuie să cuprindă pe uh, toți lucrătorii în agricultură și trebuie să ofere un model de asigurare, inclusiv printr-o bună informare privind oferta existentă. De aceea există multe întrebări în legătură cu unele uh, ajutoare extraordinare pentru agricultură în situații dificile. Și dacă un uh, agricultor este asigurat, atunci el primește și uh, o susținere și o compensare din partea statului, dar dacă nu este asigurat, atunci nu va putea beneficia nici de aceste stimulente și subvenții din partea statului. Deci, spuneam, este vorba despre șase piloni pe care se bazează sistemul spaniol de asigurare și ultimul este garantarea uh, acestei, uh, acestui tip de asigurare. Următorul slide arată care sunt toate instituțiile private și publice și toate instituțiile care sunt implicate. Și vedeți uh, dintr-o uh, privire că este un sistem foarte complex. Există o strânsă legătură între agricultori, asociațiile uh, agricole, inclusiv sindicatele din acest sector în calitate de beneficiari ai um, asigurărilor și cei care oferă asigurările. Există cam um, în partea inferioară a slide-ului uh, cele două săgeți în direcții opuse care um, indică uh, domeniul privat și domeniul public. Prevederile legale care reglementează această activitate garantează că acest sistem complex, din care fac parte mulți actori din sistemul public și din sistemul privat, să poată să funcționeze bine. Spuneam că societățile de asigurare sunt private, dar sunt stimulate de către stat. Deci este un fel de sistem mixt, private-public, uh, și această formulă public-privată este la dispoziția uh, fermierilor care se, asigurează, se asigură sub formă de acordarea unor prime de asigurare. Există și o supraveghere, o monitorizare de stat a sistemului în care funcționează uh, acest uh, sistem de asigurare. Uh, iar în ce privește partea ă, privată, există asiguratorii care oferă polițe de asigurare și care sunt și ă, responsabili pentru condițiile contractuale și pentru primele de asigurare care trebuie acordate în caz de necesitate. De asemenea, au responsabilitatea evaluării pagubelor provocate și ă, acordării de compensații există uh, și asociațiile uh, agricultorilor fermierilor spuneam că ele uh, joacă un rol important sunt într un fel parteneri în acest sistem iar riscul și acoperirea riscului sunt elemente importante toate tipurile de risc sunt într-un fel listate, că este vorba de riscuri provocate de o situație climatică deosebită sau de alte uh, catastrofe uh, uh, care până la urmă periclitează recolta uh, sau uh, este vorba despre uh, diversele boli care se întâlnesc în sectorul zootehnic. Există demersuri uh, uh, din partea statului și al uh, Ministerului Agriculturii pentru combaterea anumitor îmbolnăviri ale animalelor și ele sunt cuprinse în acest sistem de asigurări. Spunem de la bun început că toate domeniile din agricultură, zootehnia sau agricultura sunt acoperite sub toate aspectele de activitate de către asiguratori. Inclusiv în ce privește pășunile, de pildă. În acest slide uh, sunt menționați încă o dată tot, toate părțile implicate pe care le-am numit de la bun început și care sunt uh, factorii de succes în sistemul spaniol de asigurare este odată cadrul public, politicienii, uh, administrația care uh, activează în uh, dezvoltarea acestui sistem de asigurări în agricultură creând stimulente de tot felul Eh, de asemenea prin informare pentru ca un număr cât mai mare de lucrători din agricultură să încheie asemenea polițe de asigurare. Și eh, politicienii și administrația, cum spuneam, fac eforturi eh, conjugate în acest sens. Ceea ce mai este foarte important, cadrul juridic, cea de-a doua săgeată de sus în jos, se străduiește să creeze o legislație specifică și stabilă, astfel încât asigurările în agricultură, indiferent de forma lor, să poată fi bine receptate, uh, să aibă aderență la publicul interesat. Vorbeam deja de câteva aspecte, participarea statului, inclusiv în elaborarea unor studii, în furnizarea unor informații care sunt promovate uh, Uh, înspre cei care sunt interesați să încheie asigurări, dar există vorba și despre riscuri asimetrice, tot felul de alte tipuri de riscuri care pot provoca uh, la un moment dat uh, pagube în sectorul agricol. Toate problemele pot să fie rezolvate pe și pot, printr-un dialog, și să ajungă la încheierea unor asigurări aceste reglementări uh, cât mai clare și uh, bine definite uh, au fost esențiale în preocupările din Spania. Sistemul a fost conceput special pentru tipurile de risc care uh, au fost întâlnite în Spania și au fost dezvoltate pas cu pas. Bineînțeles că a existat o dorință generală pentru a rezolva toate problemele care uh, au fost întâlnite uh, în acest sistem de încheiere de asigurări. În uh, agricultură există tot felul de riscuri tipice care se întâlnesc anual, care sunt legate de situațiile climatice, dar care sunt legate și de dăunătorii care pot să apară în agricultură și, mă rog, de multe alte condiții. Acoperirea acestor riscuri este, bineînțeles, esențială, iar cei care oferă ă, asemenea poliție de asigurare se străduiesc să evolueze în acest cadru juridic care a fost creat. Bineînțeles că pot să apară și catastrofe naturale pe plan național ă, și într-o asemenea situație, bineînțeles că pe lângă polițele de asigurare încheiate mai ă, vin și bani uh, pe care statul îi pune la dispoziție pentru a face față situației. În slide-ul următor vă prezentăm modul în care uh, diversele sectoare de producție în agricultură sunt asigurate. Vedeți că o mare parte din uh, producția agricolă este asigurată, dar de asemenea se constată și că există mari diferențe în funcție de sectorul agricol. Deci, uh, cei care uh, cultivă cereale, de pildă, sunt foarte bine asigurați. De asemenea, ce, producătorii de banane, de roșii, 100% asigurare. Cam jumătate dintre cei care sunt specializați pe citrice um, sunt asigurați, mai puțin de jumătate cei care lucrează în sectorul legumicol, în sectorul viticol sau uh, în producția de măsline. În ce privește fermele zootehnice, în cei care cresc animale sunt asigurați în 90, proporție de 90% și vedeți care este după aceea diferențierea și în ce privește bovinele. Anul trecut peste 50% dintre lucrătorii din sectorul agricol au fost asigurați. Valoarea era de peste 10 miliarde de euro. 10 milioane de euro au fost uh, plătiți la un moment dat și uh, mare parte dintre uh, această sumă au fost subvenții din partea ENESA. 5,8 milioane de hectare uh, și 270 de milioane animale din sectorul zootehnic au fost asigurate. În ce privește evoluția viitoare um, a acestui domeniu, pot să vă spun că ne dorim, de fapt, o protecție universală pentru uh, toate sectoarele um, agriculturii. Calitatea serviciilor pentru fermierii asigurați dorim să se îmbunătățească, iar de asemenea ne dorim și un nou management al riscului, ne dorim uh, dezvoltarea unei rețele de asigurare, iar pentru asigurare a veniturilor lucrătorilor din agricultură conform standardelor din acordul uh, de la Marrakesh. Acesta este uh, ceea ce uh, ghidează strădanile noastre. Sunt niște obiective destul de complicate, dar e vorba și de un domeniu foarte complex, pentru că este nevoie de un mare nivel de informații care trebuie să fie prelucrat, este nevoie de o rețea de asigurare a veniturilor, care de asemenea este deosebit de stufoasă și trebuie în principal să fie valorificate asigurările având în vedere schimbările climatice cu care ne confruntăm acum pentru ca toți să se poată adapta la aceste schimbări climatice. Iar în ce privește aspectele economice, Aș dori să mă refer la trei subiecte. Înainte de toate, o întrebare pe care antevorbitorii nu au atins-o, dar uh, care, într-un fel, parcă plutea în, în uh, uh, preocupările noastre. Nu există neapărat durabilitate în acest domeniu. Noi am analizat modelele de asigurare din Spania de-a lungul decenilor și în primul rând, am constatat că uh, au existat uh, modele de asigurare de stat pentru agricultură, deci uh, ele au prevalat atunci când au apărut daune în agricultură. Dar acele modele um, nu au dus uh, la rezultate foarte bune. În timp ce sistemul public-privat, acest sistem public uh, mixt, se dovedește a fi uh, încununat de succes. Vreau să spun cu toată claritatea că acest model de asigurare, foarte clar definit, care se bazează pe acest Uh, mixaj de sistem public-privat uh, se dovedește a fi durabil și funcționează foarte bine. Să uh, aruncăm aici o privire asupra efectului stabilizator al modelului de asigurare din Spania. Sigur că asigurările sunt menite ca în momentul în care apare o catastrofă, o pierdere în venitul lucrătorului din sectorul agricol să ofere o compensație. Dumneavoastră vedeți aici care au fost uh, efectele uh, secetelor sau uh, diverselor pagube partea roșie arată uh, care a fost uh, nivelul uh, recoltelor respectiv al producției, iar partea de sus arată modul în care au intervenit asiguratorii pentru a compensa. Veți vedea că în anul 92 și în anul 96 au existat asemenea uh, intervenții ale asiguratorilor care procentual au putut să uh, acorde compensații de până la 10%. În această uh, parte a intervenției mele aș dori să mă refer acum la fluxurile financiare în asigurările agricole, pentru că spuneam că există și o parte de finanțare din uh, fonduri de stat. De multe ori este vorba despre transfer de bani din bugetul de stat către diversi fermieri uh, sub formă de uh, returnare a impozitelor sau alte formule uh, Vedeți aici că au existat 730 de uh, milioane care au fost uh, puse la dispoziție din partea fondurilor de stat. Uh, această repartiție a fondurilor se face în baza unui sistem de proporționalitate. Sunt sprijiniți fermierii și pentru a putea avea fondurile necesare să plătească și să încheie asigurările. Formula spaniolă de asigurare oferă, bineînțeles, și despăgubiri în caz de catastrofă și se spune cât se poate de clar care trebuie să fie proporția mijloacelor și subvențiilor de stat ca parte a uh, sumelor asigurate spuneam că dacă ă, agricultorul este asigurat, primește și de la stat o sumă mai mare. Dacă nu este asigurat, atunci această sumă din partea statului va fi mult mai mică. Despăgubirile, bineînțeles că sunt proporționale cu pagubele înregistrate și cu ă, prevederile contractuale ă, pe care asiguratorul le-a formulat există și avantaje și reduceri de impozit pentru lucrătorii din agricultură care au încheiat asigurări. Totul uh, este prezentat la modul uh, foarte transparent, se știe foarte clar care este contribuția din partea Ministerului Finanțelor din Spania și care este uh, suma pe care beneficiarul poliței de asigurare trebuie să o plătească. Agricultorii din zonele rurale pot uh, să rămână în aceste zone um, și datorită acestei plase de uh, protecție pe care asigurările le creează și în felul acesta zonele rurale pot fi în continuare administrate și cultivate și nu sunt părăsite de către oameni. Iar în ultimă instanță, acest lucru este în avantajul și altor sectoare, de pildă în industria prelucrătoare de fertilizanți, uh, Uh, sau de uh, substanțe pentru combaterea dăunătorilor. formula aceasta de asigurare în Spania este privită ca fiind una meritorie și care uh, este în folosul mai multor sectoare să vedem care sunt uh, concluziile pe care le-am tras din experiența noastră și care cred că nu sunt interesante doar pentru Spania, ci pot fi interesante și pentru alte țări. A marile avantaje ale unor asemenea tipuri de asigurare. Înainte de toate, uh, un mare avantaj uh, îl constituie siguranța mai mare pe care asigurările le oferă lucrătorilor agricoli, administrarea, managementul riscului uh, s-a simplificat prin această participare de fonduri publice. Există ajutoare de urgență care sunt puse la dispoziția lor. Există și contribuții pe care agricultorii le plătesc asiguratorilor pentru a putea beneficia de, uh, inclusiv de ajutoarele din partea statului. După părerea Spaniei, uh, dacă uh, se conlucrează între uh, sfera privată și sfera publică în acest sistem de asigurare, avantajele sunt cele mai mari. Deci noi credem în acest sistem public-privat în care asiguratorii privați colaborează cu uh, fondurile de stat atunci când elaborează modelele de asigurare tocmai în Spania, pentru noi este foarte important ca și asociațiile uh, fermierilor uh, să fie implicate în elaborarea acestor modele, pentru că ei sunt, de fapt, cei care conferă garanția acestor modele uh, pentru ca ele să devină modele de succes este interesul lor să poată să profite cât mai mult din formulele elaborate. Nu vreau să menționez aici detaliile. Uh, sunt menționate uh, concluziile pe care uh, noi putem să le tragem. Cu siguranță este un instrument fericit pe care l-am elaborat. În ce privește schimbările climatice, bineînțeles că trebuie să ne gândim la ele în, și modelul de asigurare trebuie să se adapteze la el iar aceste asigurări bazate pe sistemul public privat cred că um, vor fi din nou formula care va putea să devină um, cea mai eficientă în adaptarea la schimbările climatice. este un mecanism uh, care a funcționat până acum foarte bine și uh, cred că ar putea să fie um, extins și aplicat în toate uh, statele europene pentru a uh, diminua cât mai mult dependența uh, sectorului agricol de situația climatică. Această formulă spaniolă ar putea să fie un model pentru a învinge piedicile care mai există în sectorul agricol. Uniunea Europeană și instituțiile sale ar trebui să se străduiască să încheie un pact comun adaptat la diversele uh, state membre. Sigur că nu ar trebui să fie un singur model neadaptat uh, valabil în toată Europa, pentru că din acest punct de vedere uh, statele membre sunt mult prea diferențiate, cu experiențe foarte diferite, dar Spania este dispusă să se implice în elaborarea uh, modelelor atunci când vor fi dezvoltate asemenea modele de asigurare în alte state. Și în felul acesta ajung la încheierea expunerii mele și îmi rămâne să spun că mecanismele care uh, sunt dezvoltate în clipa de față în cadrul Organizației Mondiale a comerțului ca modele de asigurare a veniturilor în uh, agricultură sunt foarte restrictive. Uh, Spania crede că ele sunt prea restrictive și că nu oferă suficientă siguranță. Așa vedem noi lucrurile dar nu trebuie să uh, avem așteptări mai mari din partea asiguratorilor decât pot ei să ofere. Mulțumesc pentru această prezentare. Avem acum un cadru foarte interesant cu exemple practice referitoare la modul în care asigurările pot ajuta la reducerea instabilității pieței, a volatilității prețurilor și la gestionarea riscurilor la nivelul agricultorilor. Începem acum discuția și cred că e bine să începem cu domnul Lefol pentru a asculta părerea deputaților. Mulțumesc foarte repede pentru că prezentările au fost interesante, complete, dar un pic lungi. Aș vrea să mulțumesc tuturor experților, mai ales celor care au vorbit în limba maternă și asta ne-a plăcut foarte mult. Spun asta cu adresă la reprezentantul Franței. Aș vrea, plecând de aici, de aici să spun două lucruri. Două, trei lucruri. În primul rând, e evident faptul că există o specificitate a piețelor agricole și a volatilității prețurilor. Și apoi, în agricultură, există un caracter specific legat de aspecte ale climei sau, ale, sau aspecte sanitare. Și cum să putem uh, rezolva aceste probleme? Experții spun că uh, sunt de acord atunci când afirmă că există o volatilitate a prețurilor și că, și s-a spus aici, deja că nu trebuie să căutăm soluții universale. Nu există soluții universale, trebuie făcut un mix între acțiunea publică și asigurări. Și eu sunt uh, total de acord cu această linie de gândire. Astăzi, în uh, dezbatere, unii au spus că asigurările vor rezolva totul și că piețele nu trebuie reglementate, dar eu trag un semnal de alarmă. Dacă dorim să avem un impact adevărat asupra gestionării piețelor, trebuie uh, acțiune publică, un mix de acțiune publică și privată, dar nu uh, o soluție universală. Apoi, în problema volatilității prețurilor și uh, piețelor agricole. Ce a spus aici reprezentantul MUMA este că există o financiarizare a piețelor agricole și a produselor agricole. Asta este, asta este o problemă adevărată. Oare acceptăm că speculația care a avut rezultatele știute în, în uh, sectorul locuințelor și a îndatorării uh, gospodăriilor, poate să acționeze fără nicio regulă când e vorba mai ales de probleme alimentare. Eu cred că aici, mai mult decât în altă parte, va trebui să fim capabili să spunem răspicat că specializarea piețelor agricole și subproduselor agricole poate fi un element al unei gestionări fizice a acestei piețe, dar nu uh, poate să fie lăsată pe mâna unor speculanți profesioniști care nu vor respecta procedurile de asigurare, pentru că ar fi catastrofal, dincolo de fluctuații și volatilitatea prețurilor care deja sunt cronice pe piețele agricole, dacă adăugăm la asta, tocmai pentru că există această volatilitate, capacitatea speculanților să uh, uh mizeze pe aceste variații, uh, nu veți face decât să le uh, uh, maximizați și nu veți mai putea, nu veți mai putea să gestionați această situație și nici piețele agricole pe termen lung. Deci cred că aici, la nivelul comisiei noastre, trebuie să facem o reflexie asupra acestui caracter specific al financiarizării pentru a uh, ne gândim la niște măsuri necesare pentru a elimina elementele de speculă de pe piețele fizice, care nu ar face decât să sporească volatilitatea financiară Uh, și să o adauge volatilității prețurilor de pe piață. Mulțumesc uh, tuturor celor care au luat cuvântul și tuturor colegilor. Mulțumesc, Stefan, spune președintele. Acum Martin a cerut cuvântul. Ia, um, Ifadi... Și uh, um, mie mi s-a părut expunerea de la Momagri foarte bună pentru că pleda uh, pentru uh, o idee eh, pe care am formulat o și noi liberalizarea de fapt sporește fluctuațiile volatilitatea prețurilor. Deci eh, eu cred că <laughs> eh, ar trebui dacă vrem să contracarăm volatilitatea să introducem niște reguli ale mecanismelor de piață și să nu lăsăm piața să reglementeze prețurile. Am mai constatat și că de multe ori prognozele privind prețurile o cam dau în bară, așa că uh, nu pot decât să susțin aceste concluzii. Celelalte două expuneri privind sistemul de asigurare m-au lăsat cam nedumerit, pentru că la un moment dat s-au făcut comparații cu Statele Unite, um, și despre încercările eh, de acolo de a echilibra puțin prețurile și de a combate volatilitatea. Dar dacă noi eh, nu vrem să reglementăm piețele, atunci eh, trebuie ca în sistemul spaniol să injectăm și bani publici în sistemul de asigurare. E bine, nu am găsit răspunsul legat de costurile pe care le presupune un asemenea sistem pentru că la uh, fluctuațiile de prețuri pe care le am avut noi în ultima vreme mi s ar părea că uh, nu este finanțabil uh, demersul de echilibrare. Oare lucrurile devin în felul acesta mai scumpe pentru contribuabilul de rând sau mai ieftine? Este o problemă care ne preocupă pe toți și aș pune această întrebare în primul rând reprezentantului spaniol care este uh, garanția uh, în momentul în care statul, având în vedere criza financiară, va trebui să-și reducă aceste infuzii de capital, respectiv participare la compensații. Cum rezolvăm atunci problema uh, volatilității prețurilor? Și o altă întrebare pe care trebuie să o clarificăm cei care sunt asiguratori în acest domeniu nu vor doar să uh, facă un bine în folosul umanității, ci vor să aibă și profit. Și acest sistem uh, public-privat, uh, din acest punct de vedere, iarăși ar putea să fie ușor incompatibil. Deci este Eh, aici fac observația că mari asiguratori eh, de multe ori doresc să eh, plătească puțin, dar să câștige mult. Așa că ne întrebăm dacă pe termen lung vrem să injectăm bani publici în acest aparat de asigurare care poate la un moment dat să și înghită acești bani? care poate fi folosul uh, pentru uh, publicul larg. De asemenea, care pot fi concluziile din modelul american pentru piața europeană? Domnul Albert Dez dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi nu am fost deloc surprins și colegele și colegii știu foarte bine că eu am mai făcut afirmații de acest gen o liberalizare tot mai mare nu va face decât să alimenteze uh, speculațiile. Întrebarea este cum să contracarăm acest fenomen. Eu cred că există și alte posibilități uh, de contracarare, inclusiv prin formulele de asigurare, pentru că într-o vremuri în care prețul laptelui a scăzut sub 20%, Comisia uh, a retras 400 de mii de tone de lapte și 300 de mii de tone de unt de pe piață și trebuie să știi foarte bine care este momentul potrivit să faci așa ceva pentru a contracara speculațiile. Eu sunt de părere că Uniunea Europeană, 500 de milioane de oameni, ar uh, putea să uh, procedeze în momentele potrivite uh, astfel încât să retragă într adevăr de pe piață lapte unt brânzeturi pentru a reglementa în felul acesta prețurile de pe piață. Sunt de părere că în baza acestui exemplu al sectorului lactatelor, am putea să intervenim, să reglementăm. A crescut puțin prețul laptelui, 22 de cenți pe litru și um, dacă speculatorii vor încerca să exercite presiuni pentru a crește prețul untului, atunci Comisia, având rezervele de unt, ar putea să le contracareze demersurile și prețul untului n-ar mai crește peste 4 euro ar fi fost uh, pentru sectorul lactatelor de avantaj. Deci a fost o sugestie din partea mea. Trebuie să ne gândim cum noi, politicienii, am putea să ne apărăm, să găsim instrumentele de contracarare a speculațiilor. O altă întrebare. Am ascultat cu mult interes expunerea privind uh, sistemul spaniol de asigurare, dar există un slide pe care eu nu l-am prea înțeles se spune ceva de 730 de milioane minus 585 um, de milioane, dar uh, nu totalizează până la urmă uh, sumele care sunt de asemenea uh, menționate pe slide. Eu aș vrea să știu cât au plătit instituțiile de asigurare în medie pe an per agricultor. Pentru că dacă uh, timp de 20 de ani eu nu am avut niciun fel de uh, pagubă în agricultură și mă plictisesc să plătesc uh, polițele, mă retrag, îmi țin banii la bancă, contribuțiile anuale și nu mai depind în felul acesta de uh, Uh, instituțiile de asigurare. Ce mă miră pe mine în legătură cu sistemul spaniol, trebuie să existe undeva niște distorsiuni concurențiale. Dacă există fonduri care sunt uh, investite din partea statului, atunci ele ar trebui să fie aprobate și de către instituțiile europene. Și Părerea mea este că o asigurare împotriva uh, oricăror tipuri de risc nici măcar nu este posibilă pentru că uh, Uh, ar trebui să fie suprafinanțată. Există și niște costuri de administrare. Uh, nu cred că un asemenea model uh, este viabil și în anii viitor, dar poate veți reuși să-mi aduceți argumentele care să mă convingă. Mulțumesc, Albert. Doamna McGuinness. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc invitaților noștri experiența spaniolă este foarte interesantă. Și am o întrebare în legătură cu comentariile uh, la adresa Organizației Mondiale a Comerțului. Care sunt implicațiile din punctul de vedere al uh, OMC? Pentru că am înțeles foarte bine. Experiența mea irlandeză cu asigurările recoltelor e că e contradictorie în acest sens și am și o problemă cu uh, o ipoteză în care unele state membre pot să uh, asigure ajutor public pentru polițele de asigurare, care sunt implicațiile pentru fermierii din statele membre care nu asigură fonduri publice pentru polițele de asigurare. Uh, Asta mă îngrijorează. Și uh, am o întrebare în legătură cu uh, diapozitiva al doilea, cu rubrica al doilea, a doua, pentru că în fiecare an cred eu că s-au plătit anumiți uh, bani fermierilor. Sau, e corect sau graficul uh, era uh, greșit? Pentru că mi s-ar părea bizar să se plătească fiecare an fără să se uh, crească și uh, prima. Pentru că, după cum a spus Albert Des, uh, companiile de asigurări vor să facă bani și fac asta prin uh, prime și uh, prin uh, plăți mai puține de-a lungul timpului, deci aș v-aș ruga să ne explicați puțin figura 2 și un comentariu final. Trezoreria publică și fluxurile de bani. Cred că dacă aplicăm această schemă politice agricole comune, vedem că uh, Uh, banii se întorc prin impozitare și alte beneficii uh, sociale. Deci există polit- decizii politice în legătură cu alegerea sistemului potrivit. Poate secretariatul știe câte state membre dispun de asemenea scheme de asigurări, pentru că există diferențe majore între uh, statele membre. Ar fi de folos să avem această informație și în final vă mulțumesc din nou pentru prezentările făcute. Grazie, De... Mulțumesc, Maria. Sigur, e foarte interesant să vedem uh, uh, legile antitrust, antitrust din diversele state membre care pot uh, uh, declanșa diverse mecanisme, de exemplu uh, mecanismul agroseguro, probabil că nu ar fi posibil din cauza legii antitrust, dar în alte state ar fi posibil. Acum domnul Capulă Santos are cuvântul. Președinte, eu também queria agradecer muito as... Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu uh, mulțumirilor la adresa invitațiilor noștri care ne-au făcut prezentări foarte interesante și utile. Acum, în ce privește spusele domnului uh, reprezentant al Momagri, sigur, aceste lucruri uh, probabil că le știam deja, mai multă liberalizare înseamnă mai multă volatilitate a prețurilor. Și din moment ce nu e posibil să împiedicăm o sporire, o creștere a liberalizării în viitor, noi trebuie să găsim o combinație, de, un mix de instrumente care să ne permită să uh, venim cu o soluție la această problemă, pentru că noi știm că odată cu creșterea prețurilor există simultan sporiri, creșterea prețurilor uh, factorilor de producție. Și știm ce s-a întâmplat uh, în cazul petrolului. Nu pentru că prețul crește, uh, agricultorii au și venituri mai mari. Pentru că atunci când uh, prețurile scad, costurile de producție nu scad și ele. Dar acestea cresc când cresc și prețurile. Așa se întâmplă de multe ori. În ce privește spusele domnului Semerari și domnului Burgas, aș avea întrebări punctuale, pentru că m-a surprins uh, aflând cum funcționează sistemul italian, că există o asigurare pentru credit, pentru venit și și pentru uh, calamități, pentru catastrofe naturale. Aș vrea să știu dacă am înțeles bine Um, care anume este cota de coparticipare medie în costurile acestor asigurări din uh, partea agricultorilor. Și aceeași întrebare aș adresa-o și domnului Burgas în ce privește sistemul agrosegura spaniol. Noi în Portugalia avem o coparticipare la prime uh, în ce privește costurile uh, polițelor de asigurare și sistemul portughez a fost negociat cu Comisia Europeană. Deci, a fost autorizat și e considerat ca fiind compatibil cu uh, dreptul comunitar. Întrebarea mea către domnul Burgas este următoarea. Uh, poate oare să-mi confirme dacă incendiile uh, pădurilor, pentru că asigurările se referă și la pădurile din Spania, dacă există și o asigurare împotriva incendiilor uh, uh, forestiere și uh, pentru secetă. În Portugalia noi nu am găsit încă o soluție pentru secetă, pentru pagubele provocate de secetă, pentru că e dificil de definit seceta, de încadrat la catastrofe naturale. Deci aș uh, fi curios să știu dacă în Spania Uh, există o încadrare a secetei în ce privește coparticiparea, cotul de coparticipare medie la ajutoare publice din partea agricultorilor. Oricum, mulțumesc pentru informațiile excelente pe care le-ați furnizat. Mulțumesc și acum Jose Bove Da, mulțumesc. Cred că dezbaterea asta uh, are loc într-un moment interesant. Ieri am vorbit de veniturile agricultorilor, în această dimineață am vorbit de reforma PAC după 2013 și în această după amiază vedem că se adaugă niște elemente foarte interesante, elemente care poate nu au legătură între ele, decât dacă cumva între volatilitatea prețurilor și asigurări nu există legătură. Sigur, sunt două teme care sunt ambele importante, dar adevărata întrebare este astăzi dacă uh, instituțiile de asigurare sunt gata să plătească o poliță împotriva volatilizării, uh, uh, volatilității, mă scuzați, prețurilor. Mă interesează asta pentru că asigurările, societățile de asigurare și băncile au participat la speculație și au mizat, au făcut bani în volatilitatea prețurilor. Suntem într-o cursurilor de schimb, suntem într-o situație deosebită. Când a existat, când s-a produs criza cu creșterea prețurilor acum un an, doi, cu, după ce s-a prăbușit sistemul imobiliar american, toate sistemele bancare și o parte din sistemul bancar este legată de sistemul de asigurări, deci au investit și au incitat oamenii să speculeze și să-și uh, investească bani în speculațiile pe materiile prime, asupra materiilor prime. Deci nu știu dacă nu cumva ă, problema este ă, modelul. Sigur că ă, nu se pot face speculații pe materiile prime și nu se pot asigura astfel de speculații. E adevărat că astăzi, din nefericire, asta e prima problemă legată de instabilitatea veniturilor agricultorilor, dincolo de, prețurile, de riscurile naturale care se pot asigura în mod normal, după cum se spune, de ani și ani de zile. Deci asta nu se produce revoluție în sistemul Uh, european când ni se spune că se pot asigura riscurile agricole în cazuri de catastrofe naturale. Asta se știe de mult timp. Deci nu, nu există niciun model nou. Uh, adevăratul model nou este dacă s-ar asigura speculațiile. Asta nu este posibil. Dar chiar și în cazul de riscuri naturale, aș spune astăzi uh, reprezentanților asigurărilor, când s-a făcut aici elogiu asigurărilor, există, de exemplu, un risc natural, între ghilimele, în care niciodată nu este acoperit de asiguratorii europeni, care refuză să asigure aceste cazuri, e riscul de uh, contaminare legat de uh, uh, culturile de organisme modificate genetic. Dacă un uh, câmp e poluat de uh, organisme modificate genetic, nicio singură uh, companie de asigurări din Europa nu acceptă să Uh, acopere acest risc. Deci aș vrea un răspuns din partea asiguratorilor, pentru că în Franța răspunsul care mi s-a dat e că nu era vorba de un risc aleatoriu. Și un risc non-aleatoriu este un risc permanent. Și e interesant, asta înseamnă că asiguratorii confirmă că un risc de contaminare cu, organ, uh, cu organisme uh, modificată genetic uh, e un caz particular, dar în realitate asiguratorii nu asigură decât ceea ce îi interesează. Și aș dori să văd o cifră în acest document, anume care sunt beneficiile companiilor de asigurare uh, realizate în acest an. Pentru că am vorbit de riscurile de acoperire uh, pentru uh, uh, agricultori, dar nu s-a vorbit despre interesele asiguratorilor în acest caz. Pentru că sistemul spaniol este unul foarte interesant, și anume statul acoperă asigurarea către agricultori. Și e un sistem extraordinar. Deci statul uh, practic participă la câștigul băncilor. Este un model extra, uh, extraordinar, dar poate că este și o înșelătorie. Pe de o parte, nu uh, trebuie să spunem că sectorul privat se poate dezvolta după bunul plac și că, pe de altă parte, nu putem dezvolta, uh, spunem că nu putem dezvolta, mm, nu se poate dezvolta piața decât cu bani publici. E un paradox. Și în legătură cu situația de pe piețe, că mi se pare cel mai important subiect, cred că problema volatilității e într-adevăr problema centrală astăzi. Și aici, într-adevăr, trebuie luate măsuri la nivel internațional și nu putem să acționăm doar la nivel european. E adevărat că dacă uh, înființăm organizații publice internaționale ale piețelor uh, agricole, dacă nu facem acest lucru, nu vom putea face progrese. Și asta este legat cu politicile de stoc, s-a spus, spus foarte bine acest lucru, e foarte important. Dacă nu avem asta mai întâi, nu vom putea ajunge la nicio soluție. În al doilea rând, și s-a spus de mai multe ori aici, și Stefan a spus-o, trebuie interzisă uh, specula financiară pe materiile prime. E adevărat, e mai ușor de spus decât de făcut, dar ne punem întrebarea, oare trebuie să acceptăm piețele astea speculative care există acum nu trebuie interzise, dar trebuie să existe pentru asta voința politică și cred că dacă nu dăm dovadă de această voință politică, nu vom putea rezolva problema. În al treilea rând, cred că trebuie să existe o piață produselor derivate, asta nu mă șochează în sine, însă dacă lăsăm doar la mâna actorilor economici această piață și dacă nu ținem cont de realitatea aceasta a ă, speculei și financiarizării piețelor agricole, ă, trebuie, deci, să ne întoarcem la o ă, piață agricolă legată de bunuri fizice de mărfuri fizice și să ieșim din această logică periculoasă care, uh, din care nu profită, profită decât o minoritate și care nu face decât să aducă uh, cetățenii, în fine, și uh, de la orașe și sate la faliment. Mulțumesc și acum Olenici care are cuvântul. Mulțumesc. Doresc și eu să îmi mulțumesc invitațiilor pentru că ne-au oferit atâtea informații utile. E foarte important că s-a desfășurat acest schimb de uh, opinie astăzi pentru că mecanismul de prevenție în agricultura europeană uh, este exploatat insuficient. Am putea evita această situație, am putea preveni mai multe situații dificile de pe piață dacă am utilizat pe deplin sau dacă am dorit să utilizăm pe deplin aceste informații și aceste mecanisme și dacă am utilizat informațiile provenite de la institutele uh, existente la nivelul fiecărui stat membru și uh, Parlamentului, Comisiei, Consiliului, Guvernelor Naționale, Parlamentelor Naționale, revine sarcina să adopte decizii mai bune și nu să se uh, limiteze doar la a afecta bugetele publice. Asta nu putem spune că politica agricolă comună a uh, respectat întotdeauna așteptările, așteptările și logicile pietrelor. Noi, acum 4-5 ani, am investit sume importante în uh, sectorul lactatelor și în dezvoltarea acestui sector Însă, în același timp, în, uh, în previziunile de la acea vreme, uh, se spunea deja că acest sector se va confrunta cu o criză și cu un an înaintea crizei uh, s-au făcut investiții importante pe piețele statelor membre în acest sector. E o temă foarte importantă și serioasă, mai ales când vorbim de aceste programe de asigurare și pe, pe drept cuvânt s-a făcut o legătură în acest, între aceste două elemente. E posibil să avem o asigurare uh, asupra riscului pieței, întreb eu. Trebuie să găsim un model, trebuie să avem o reacție. Modelul acesta încă nu există, dar în primul și în primul rând trebuie să dispunem de un bun model pentru a putea prevedea uh, crizele viitoare și să-l utilizăm pentru ca asiguratul să își poată uh, riscul și pentru ca asiguratorii să utilizeze acest model. Iată, cred eu, un element fundamental. Pentru că există mecanisme uh, care uh, uh, au fost deja folosite și și-au dovedit eficiența în uh, cazul catastrofelor naturale, green, din uh, îngheț, uh, secetă. Există mecanisme care funcționează în multe state membre și spun asta în calitate de economist dar și în calitate de fost ministru al agriculturii în Polonia. Pentru că ne-am confruntat cu inundații, uh, uh, duceam lipsă de bani, de finanțare și am uh, încercat să găsim soluții, să găsim un model și pentru asta am colaborat cu Institutul pentru Economie Alimentară, cu diverse universități și până la urmă am promulgat o lege care e încă în vigoare și funcționează foarte bine și astăzi, și, deci, e sigur că se poate face un calcul al activelor diverselor instituții, pentru că e vorba de o lege foarte simplă, transparentă, trebuie să încurajăm agricultorii să se asigure, dar asta o putem face doar dacă există o cofinanțare la hectar. Lucru care a funcționat în Polonia. Și după inundații, Mm, companiile, instituțiile de asigurare nu vor avea active, nu vor mai dispune de active pentru că vor trebui să plătească prime importante agricultorilor. Dar statul uh, nu va trebui să intervină din bugetul public. Iată, acesta poate că nu este al nostru, poate că nu este un model perfect, modelul polonez, dar este un model funcțional. Și slavă Domnului că dispunem de acest model, pentru că inundațiile din Polonia au fost uh, unele uh, care au afectat uh, foarte mulți oameni și dacă nu am fi dispus de acest model, ar fi putut avea uh, uh, consecințe tragice. Aș vrea să vedem aplicarea acestui model și pe piețele de asigurări, pentru că astfel oamenii politici ar putea Bine, asta ar facilita viața oamenilor politici, ar ușura și viața agricultorilor. Deci, haideți să nu punem capăt cercetărilor din domeniu. Apoi, când discutăm de reforma PAC din 2013 încolo, uh, cred eu că trebuie să ne gândim și la un alt aspect. Și anume, acest numitor comun, acest model comun pentru finanțările asigurărilor ar trebui să fie finanțat inclusiv din bilanțul, ă, din, mă scuzați, bugetul comunitar. Pentru că eu cred că e vorba de un mecanism mai modern care peste câțiva ani ar putea fi pus la dispoziția tuturor statelor din Uniunea Europeană. Deci, utilizând inclusiv dotări minime, sume minime, am putea să încercăm să uh, avem un sistem de asigurare a riscurilor în situații de catastrofe naturale și o uh, asigurare a riscurilor în situația uh, sau contra volatilității prețurilor. Nu știu care ar fi dimensiunile acestei acoperiri a sumelor asigurate, vorbesc de 100-150 de milioane de zloți în Polonia, cum să zicem, mai mult, mai mult sau mai puțin 100 de milioane de euro. Dar cum ar, de exemplu, în cazul când se produc inundații și când intervenim ca să salvăm uh, agricultorii, uh, cheltuielile sunt mult mai mari. Când a trebuit să intervenim în sectorul lactatelor sau când a fost, uh, s-a produs criza cerealelor sau a cărnii de vită. Eu nu eram în Parlamentul European, dar mi-amintesc că Uniunea Europeană a trebuit să cheltuie miliarde de euro ca să uh, rezolve uh, situația. Și putem să ne gândim că dacă avem la dispoziție un miliard de euro, putem acționa uh, împiedicând producerea unor efecte mult mai grave. Cred că este posibil. Da, înainte de toate, cred că nu numai trebuie lăudat acest model, ci acesta trebuie uh, uh luat în considerare atunci când uh, se elaborează noi politici. Deci trebuie să dăm ascultare și experților care elaborează aceste modele. Mulțumesc. Acum domnul Anio și apoi doamna Harkin. Mulțumesc, domnule președinte. Some questions. Am câteva remarci și câteva întrebări. Cu privire la prima prezentare, mi s-a părut că se manifesta vreo antipatie față de piața futures, piața de mărfuri futures. Și totuși, acestea sunt uh, piețe voluntare. Nimeni nu trebuie să participe la tranzacționarea futures. Faptul că oamenii fac asta înseamnă că sunt utile și aceste piețe creează uh, pentru farmieri ocazia să vândă. Înțeleg că dacă lăsăm lucrurile aici, putem să fim vulnerabili la uh, jocul cu marjele. Însă, și răspund la întrebarea domnului Bove, ne-a spus ne puteți proteja împotriva speculatorilor? Da, folosind opțiunile. Puteți cumpăra opțiunea de a vinde la unele dintre prețurile ridicate pe care le-am văzut. Și odată ce plătești prima pentru asta, ești izolat împotriva uh, oricărei probleme legate de pierderi. Deci există ocazia uh, pe regim voluntar și e folosită de oameni și îmi pare rău că opțiunile n-au fost puse în această <laughs> lumină. În timp ce vorbim despre asigurare, îmi vine în minte ceva și anume asigurarea împotriva autorităților care se comportă într-un mod insociabil față de, nesocial față de asiguratori. De exemplu, fermierii investesc în sisteme de irigații și pe durata secetei, uneori autoritățile nu permit uh, fermierilor să irige terenurile, deci ei au investit pasiv și acum nu pot beneficia de acele sisteme. Din câte știu, în, regimul, în Regatul Unit există asigurare împotriva acestui risc și mă întreb ce părere aveți dumneavoastră, domnilor experți. În ceea ce privește întrebările, m-a interesat uh, structura canadiană în care ați menționat acel fond la care participă fermierii. Și mă gândeam, când se pensionează un fermier, poate să își retragă banii din acel fond ca un fel de dividende pe care le poate primi? E o întrebare la care aș vrea să-mi răspundeți. Apoi, în ceea ce privește structura din Spania, domnul Hausling spune că asiguratorii vor fi cei care câștigă. Dar întrebarea mea este oare um, fermierii nu pot fi și ei acționari la aceste companii? Fiindcă dacă ei um, um, plătesc asigurări, poate fermierii la rândul lor vor câștiga bani din dividendele acelor companii. Și la fel cu privire la schema din Spania. Mă întreb dacă toate primele cresc după un an în mod automat. Și aceeași întrebare ca doamna McGuinness am, om și eu. M-am gândit și la un răspuns la această întrebare. Da, există plăți care se fac uh, în fiecare an dar um, poate că nu se fac către aceiași fermieri. Poate că odată plățile, compensațiile se plătesc pentru fermierii dintr-o parte a țării, în alt an pentru cei dintr-o altă parte a țării. Mulțumesc! Mulțumesc și acum ultima intervenție înainte de a da cuvântul înapoi experților. Domnul Harkin. Doamna Harkin. Mulțumesc. Întâi vreau să mulțumesc celor trei experți care ne-au vorbit astăzi și ne-au făcut prezentări atât de complexe. Primul vorbitor ne-a spus că nu se folosește modelul corect, se folosește modelul industrial și asta nu e potrivit pentru agricultură. Și din propunerea dumneavoastră și din documentele pe care ni le-ați dat, am înțeles că întotdeauna suntem în urma lucrurilor. Și am o întrebare generală. Asta înseamnă că politica noastră este învechită dacă se bazează pe modele învechite. Ați vorbit și despre financializarea acestui model și am avut și un coleg care ne-a vorbit despre asigurări și pe măsură ce vorbeați, mă gândeam în mod constant, da, lucrurile astea sunt foarte utile, dar cum putem uh, face cu acestea față situației ilustrate de primul vorbitor? O întrebare referitoare la asigurări, companiile de asigurări. Multe dintre acestea erau implicate în anumite tranzacții care au avut de suferit de pe urma crizei financiare și în țara mea s-a întâmplat asta. Și mă întreb dacă asta s-a întâmplat și cu companiile de asigurări din Spania sau din alte părți. Și ca să mă întorc acum la volatilitate și la speculație la nivelul prețurilor, cum putem face față acestei situații? Acum uh, avem o revizuire a directivei MIFID, unde se vorbește despre transparența piețelor nereglementate și mă întreb cât de util ar fi uh, să se introducă acest lucru aici. Domnul Bove, în raportul său, a vorbit despre un organism global de reglementare, re, Mm, văd că au fost zâmbete în sală la această idee, dar auzind cele spuse astăzi de aici, mă întreb dacă uh, vreunul din vorbitor crede că e o idee totuși bună. Și ultimul vorbitor s-a referit la fermieri care se asigură devenind um, investitori în propria companie de asigurări sau um, care își um, găsesc sisteme de protecție împotriva riscurilor. Mă întreb dacă vor mai avea timp și de agricultură dacă se ocupă de toate aceste lucruri. Domnul președinte, bun, acum dau cuvântul experților în aceeași ordine în care au făcut prezentările. Deci domnul Bertram Munie și apoi domnul Semerari, domnul Capitanio și Fernando Burgas. Bertrand, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în limba mea maternă de această dată. Vreau să încep prin două remarci referitoare la ceea ce s-a spus aici. Este clar că asigurările nu asigură decât riscuri exogene. De aceea asigură, de exemplu, împotriva riscurilor naturale, cum s-a menționat aici și nu oferă acoperire împotriva riscurilor endogene și cu atât mai mult împotriva riscurilor de piață, care sunt foarte mm, cețoase pentru ele și pur speculative. Prietenii din Italia ne-au spus foarte clar că una dintre problemele sistemului este tocmai diferențierea aceasta între riscul care are legătură cu proasta gestionare a agricultorului, e posibil și asta, și riscul care ține de uh, problemele climatice, deci de situații naturale. Evident, din acest motiv este imposibil să se facă o asigurare a volatilității prețurilor. Și apoi, nu se pune problema asigurării împotriva volatilității prețurilor la agricultori datorită întinderii acestui proces. Să nu uităm că asiguratorii nu asigură decât riscuri a căror dimensiune este limitată. Altfel n-ar avea cum să uh, acopere niște riscuri rare, dar care să aibă o amploare imensă. De exemplu, riscul unei explozii nucleare nu poate fi asigurat. Și vreau să vă spun că, deși eu cred că sistemele de asigurare fac parte dintr-o gamă diversă de instrumente pe care Uniunea Europeană trebuie să le favorizeze, nu cred că ăsta e răspunsul la problema volatilității prețurilor și prin urmare sunt de acord cu cele spuse de domnii deputați care tocmai au intervenit. Am mare înțelegere pentru întrebările puse referitoare la sistemul de asigurare și anume întrebarea cât costă asta, fiindcă până la urmă totul se reduce astăzi la a nu ne lăsa pradă vechiului model de piață care funcționează foarte bine pentru multe ramuri ale industriei, dar care nu are aceleași rezultate pentru o piață financiarizată. Și se spune că e suficient să luăm toate măsurile care uh, asigură nivelul optim prin îndeplinirea tuturor acestor condiții. Cred că astăzi, așa cum spune Stiglitz, trebuie să abordăm altfel lucrurile, să vedem dacă denaturăm puțin prețurile undeva, oare nu pierdem la nivelul de uh, bunăstare, pe de o parte, și pe de altă parte, dacă vrem să creștem nivelul de bunăstare, cum să facem asta? Deci nu mă opun ideii ca statul să subvenționeze un sistem de asigurări. Problema este să știm dacă resursele colective europene care vor fi introduse în acest sistem se regăsesc undeva la creșterea nivelului de bunăstare. Adică nu e un preț prea mare de plătit. În această dupămasă eu în orice caz nu am găsit un răspuns la această întrebare. Nu cunosc, nu mă lansez în speculații aici, dar cred că trebuie studiată întrebarea. Unul dintre deputații britanici a întrebat sau a spus că prezentarea mea era una în care se simțea o prejudecată față de piața internă. Vreau să-i reamintesc domnului deputat că am spus clar de la început că mă opuneam eliminării sau interzicerii pieței interne. Deci nu am spus așa ceva. Eu am spus că trebuie să uh, punem bariere în, caza, în, ca, în calea speculațiilor. Și întrebarea a fost, dar cum să facem asta? Și domnul Bovem m-a mai întrebat asta. Uh, am să răspund eu, nu știu dacă domnul Bove are același răspuns, dar eu spun că e inutil să încercăm să facem lucrurile pe dos. Adică, cum spuneți dumneavoastră, dacă nu vă plac uh, speculatorii, adoptați o poziție mm, opusă pe piață și veți vedea cine are de câștigat. Nu asta sugerez eu. Dar putem ca, fără a împiedica existența speculatorilor, Um, să aibă de, să străbească să se confrunte cu probleme puțin mai dificile decât a fost cazul în ultimii ani. Adică există o serie de măsuri, nu intru în detaliu, dar vreau să menționez câteva. De exemplu, în ceea ce privește operațiunile la termen cu descoperiți sau cele cu opțiuni. Cele cu opțiuni, în special, trebuie să aibă o garanție minimă care să fie depusă de operatorul în cauză. Aceste depozite de garanție nu sunt întotdeauna respectate. Multe piețe bursiere nu impun aceleași condiții tuturor. Există companii cu o reputație foarte bună și oamenii se simt jenați să le ceară aceste garanții. Eu cred că nu ar trebui să se mai întâmple asta. Apoi, nivelul acestor garanții de siguranță trebuie să fie mai ridicat decât în trecut, fiindcă cu 100 se pot specula la 10 sau 100 de milioane și eu cred că uh, Um, specularea aceasta trebuie să aibă un efect de pârghie un pic mai rezonabil. Un alt aspect asupra cărora putem acționa în mod compatibil cu buna funcționare a unei piețe, dar cu o, un nivel de speculare mai rezonabil, este ceva ce există deja pe multe uh, piețe financiare, aceste limitări ale prețurilor, price limits, cum se numesc ele în engleză, și acestea funcționează foarte eficient. De ce n-am putea face asta și pe piețele produselor agricole? Sau nu orice caz să supraveghem mai atent aceste uh, mecanisme. Acestea sunt doar două dintre multele exemple pe care le am și sunt uh, exemple care ne permit intervenția în totalitate, conformitate cu regulile pieței, pentru a descuraja specula pe produse agricole. Și, de fapt, da, asta e valabil pentru toate materiile preme, fiindcă în cazul petrolului problema e și mai și. Și problema aceasta nu e izolată de agricultură, are impact asupra agriculturii, fiindcă prețul uh, energiei are impact asupra agricultorilor, care uneori sunt confruntați cu scăderea prețurilor la produsele agricole și creșterea produsului la energie. Asta are un dublu efect negativ asupra agricultorilor. Iată ceva ce am putea controla. Și în încheiere vreau să spun că astăzi nu mai puteți să faceți politici agricole bazate pe un model care se aplică unui singur stat și uh, lăsând deoparte tot ce se întâmplă peste tot. <clears throat> Chiar dacă atunci când spun un stat, e vorba de fapt de 27 de state membre. Totuși, nu puteți ignora ce se întâmplă în India, în China, în Statele Unite și așa mai departe. Politica agricolă europeană a putut să se limiteze mulți ani la interiorul acestor state europene. Dar asta acum nu mai e posibil, nu ne putem limita la atât. Și un aspect important este că nu putem concepe politici agricole dacă în același timp nu analizăm legătura strânsă care există între politica monetară, piețele financiare și piața energiei. Mulțumesc, domnule Munier. Acum îi dau cuvântul domnului Semerari. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă axez asupra câtorva dintre intervențiile care s-au referit la costul acestor sisteme de asigurare la nivelul banilor publici. Însă, mai întâi ar trebui să analizăm, așa cum a făcut și un deputat polonez, cred, faptul că atunci când există mari calamități, costul intervenției publice pentru a sprijini agricultorii este foarte mare și dă naștere la mari probleme. Pe când o intervenție a asigurărilor duce la stabilizarea producției și deci a veniturilor agricultorilor și dacă e bine gestionat, stabilizează și uh, intervenția resurse, banilor publici pentru a sprijini agricultorii în caz de criză. Deci e un sistem mixt public-privat, care, dacă intervine în agricultură, ajută la gestionarea în liniște și um, cu prevederi bugetare um, în cazul în care se produc calamități naturale de mici sau mari dimensiuni sistemul din Italia a ales ca acolo unde există riscuri care pot fi asigurate să nu mai fie permisă intervenția ex post pentru a compensa pierderile din calamități. Și asta duce la o reducere, așa cum ne-a arătat și colegul din Spania, deci reducerea cheltuielilor publice pentru a oferi sprijin agricultorilor în caz de calamități și nu doar pentru agricultori, dar uh, este o stabilizare și către scăderea prețurilor. Sistemurile pot să varieze și sigur trebuie să fie compatibile cu normele europene și se permit intervenții publice la nivelul primelor de asigurare, deci uh, să pentru a permite agricultorilor să plătească o primă uh, accesibilă, mai mică decât cea de pe piață și intervine și la nivelul reasigurării cu fonduri publice, fiindcă dacă există o reasigurare, există și o piață asigurărilor funcțională care oferă asigurări accesibile agricultorilor. Dacă nu există intervenție publică în fazele inițiale în care se promovează noi asigurări, nu există nici posibilitatea de a crea un astfel, o astfel de piață. Există un regulament comunitar, nu-mi amintesc numărul, dar reglementează sistemul co-reasigurării, sistem public-privat și și acel fond care se includă mai multe companii private. În acest sens, e valabil și pentru agricultură și pentru alte sectoare și acolo uh, pot fi sprijinite din bani publici sau din acel fond noi uh, forme de asigurări, tocmai pentru a permite dezvoltarea diferitelor instrumente de asigurare. Un alt um, instrument important la care m-am referit și eu și colegul meu este solidaritatea între agricultori. E foarte important și ei trebuie să fie susținuți pentru că pot, această solidaritate poate crea nu neapărat o alternativă la asigurări, ci o metodă de gestionare a riscurilor. De exemplu, în Italia deja se discută o astfel de ipoteză. Acolo unde uh, există uh, livezi și agricultori care se ocupă de fructe și legume, agricultorii care doresc să se protejeze împotriva calamităților naturale pot să participe la aceste asocieri solidare, mutuale, între exploatații, în cazul în care, să spunem, s-ar putea confrunta cu o scădere a producției. Deci se vorbește și de aceste fonduri de solidaritate între exploatații, nu cu companii de asigurări. Și Există agricultori care poate nu suferă pierderi la nivelul exploatației, dar poate suferă alte uh, costuri de exemplu, crește producția, scade producția și atunci cresc costurile fixe. Deci toate aceste situații pot fi acoperite prin fonduri mixte în care participă și asigurările și fondurile mutuale între agricultori. Și asta poate să da naștere la câștiguri mai mult pentru asigurători, pentru agricultori decât pentru asigurători. Există experiențe similare în Europa. Există mai multe state care au fiecare propriile lor sisteme. Unele respectă legea antitrust, altele nu sunt compatibile peste tot, dar oricum există experiențe din care putem trage uh, lecții și una foarte importantă luptă este cea de la nivel european, pentru că cred că obiectivul de stabilizare a utilizării resurselor publice în cazul unor situații de criză, care să ajute atât la sprijinirea veniturilor, cum urmărește PAC, dar și să stabilizeze uh, veniturile agricultorilor, cred că este reprezentat de aceste instrumente mixte public-private sau acele fonduri de solidaritate între agricultori. Și cred că toate aceste idei ar trebui să fie analizate la nivel european. Mulțumesc domnului Semerari și acum domnul Burgas, care va răspunde pe baza modelului spaniol. Muy bien, pues eh, algunos... Mulțumesc. Voi uh, răspunde la câteva din întrebările care au fost uh, formulate și care au fost uh, foarte concrete. De pildă, cum se poate asigura Spania împotriva secetei? Dacă există un asemenea tip de asigurare, de pildă, de asemenea, așa cum există asigurarea împotriva frigului sau împotriva grindinei. Am spus de la bun început că toate tipurile de risc de, de origine climatică uh, sunt uh, inventariate și există asigurări împotriva lor. Dar în acoperirea acestei uh, palete, sigur că ne aflăm încă într-o fază incipientă. În ce privește stejarii de plută, există deja uh, o uh, asigurare de asemenea în ce privește coniferele, pădurile de conifere. Uh, de asemenea, în privința necesității reîmpăduririlor după incendiile de pădure. Deci există și uh, posibilitatea de a te asigura împotriva incendiilor de pădure și pentru costurile de reîmpădurire care uh, sunt implicate. Iar în ce privește ă, contribuțiile din bani publici, subvențiile pentru agricultori, bineînțeles că ele sunt compatibile cu legislația uh, UE. Există două prevederi specifice. Prima, privind utilizarea unor fonduri din bugetul de stat sub formă de uh, contribuții pentru uh, beneficiarii de asigurări este 1887 această prevedere și folosirea de mijloace publice pentru uh, beneficiarii polițelor de asigurare din agricultură este uh, reglementarea uh, șaptezeci și trei din două mii nouă deci există reglementări cât se poate de specifice din partea uniunii europene în ce privește utilizarea banilor publici în acest sector al asigurărilor. în legătură cu costurile asigurărilor și procentele la nivelul anului 2009. Costurile brute pentru asigurări fără fonduri publice reprezentau 6,6% din valoarea producției agricole. Bineînțeles că uh, mai existau acele uh, fonduri, uh, da, trebuie să le scădem sumele pe care uh, agricultorul le primește din bani publici. Deci 4,2% ar fi uh, costul pe care trebuie să îl uh, plătească agricultorul în polița de asigurare 4,2% din valoarea producției lui. S-a mai pus întrebarea cum uh, sunt legate între ele diversele elemente. Deci, uh, subiectul costuri și participare procentuală, de fapt, eu uh, am rezolvat-o deja în intervenția mea. Iar în ce privește volumul de cheltuieli pentru guvernul spaniol în privința asigurărilor, asta era reflectat în slide-urile pe care le-am prezentat valoarea, volumul total 141,2 milioane de euro a fost această sumă. Ca uh, flux financiar înspre asigurări. Dar dacă ne-am gândi care ar fi costurile dacă nu ar exista aceste asigurări pentru sectorul agricol și dacă nu ar exista decât subvențiile pentru agricultori și dacă uh, ar fi vorba de uh, necesitatea de a plăti compensații și despăgubiri după catastrofe, atunci 730,3 milioane de euro a fost volumul pierderilor în medie în agricultura spaniolă datorate catastrofelor naționale. Deci, trebuie eh, să facem această comparație ex post, eh, ajutor pentru eh, a învinge pagubele, compensațiile acordate. Ar fi vorba de 140 de milioane de euro, cum spuneam, care au fost plătiți de, din bugetul de stat. Deci vedeți care este proporția și că este un mare avantaj să poți beneficia de tipurile de asigurare uh, care se oferă pe piața spaniolă. Deci, agricultorii care au avut care au suferit pagube uh, în producția lor sunt despăgubiți de către asiguratorii privați uh, și o parte din bani provin și din bugetul de stat. În felul acesta riscul este diminuat, uh, care uh, apasă pe umerii uh, lucrătorilor din sectorul agrar. Și în afară de asta, să ținem seama de funcția importantă a acestor asigurări în agricultură și anume de stabilizare a veniturilor celor care sunt activi în sectorul agricol și asta contribuie la caracterul de durabilitate al acestor uh, activități în agricultură și uh, al uh, garanției că și întreprinderile care timp de producția agricolă uh, vor putea să își continue activitatea și să-și plătească impozitele către stat. Deci cam așa trebuie văzut circuitul banilor. Iar în acordul de la Marrakesh, la punctul 7, există definiția unor condiții minimale necesare pentru încheierea unei asigurări a veniturilor și, pentru o rețea de asigurări în uh, sectorul agricol. De aici provine ideea acestor uh, condiții minimale. La Organizația Mondială a uh, comerțului um, există, cum spuneam, limitări uh, foarte severe în ce privește sigurarea iar uh, instituțiile care oferă asigurări sunt cele mari uh, cunoscute care oferă asigurări și pentru celelalte domenii ale economiei, nu doar pentru agricultură. Care este contribuția agricultorilor în această rețea de asigurări? Spuneam că în Spania există 30 de asiguratori care participă și trei uh, se bazează pe reciprocitate, uh, deci uh, la care participă și asociațiile fermierilor agricultorilor. Deci trei din cele 30 asigură o asemenea reciprocitate uh, iar în ce privește uh, cheia funcționării întregului sistem, se bazează pe solidaritatea agricultorilor între ei, uh, care uh, are diverse motivații. Am încercat să sugerez asta. A fost primul punct. Asigurările în agricultură trebuie să aibă un caracter universal, o eficiență universală, toate sectoarele agricole uh, trebuie să fie uh, asigurate împotriva unor riscuri uh, provocate de către o situație excepțională. Eh, spunea și colegul că nu ar putea să asigure niciodată o asigurare împotriva volatilității prețurilor, dar eu aș spune că există asigurări împotriva volatilității prețurilor, ba chiar și în ce privește eh, cursul de schimb, cursul monetar de schimb, poți eh, pot să închei asigurări. Dar mă opresc aici. Mulțumesc, președintele. Dragi colegi, văd că acest atelier ne-a demonstrat că tema volatilității prețurilor și cea legată de stabilizare, a stabilizării veniturilor agricole sunt unele centrale în uh, construirea vi- viitoarei și noi politici agricole comune. Uh, noi ne dorim instrumente care să poate contribui la stabilizare și trebuie să <clears throat> gândim instrumente variate care să includă și gestionarea, politici de gestionare a piețelor și politici de stocare a mărfurilor și așa mai departe. Oricum, astăzi cu siguranță am avut o zi foarte interesantă. Vreau din nou să mulțumesc experților uh, noștri care au fost astăzi de aici și tuturor celor care au luat cuvântul pentru că ne-a dat ocazia să analizăm în detaliu o temă atât de importantă pentru agricultura noastră. Mulțumim tuturor! Și vă reamintesc că ne revedem, colegilor, le reamintesc că ne revedem pentru a vota raportul George Lyon pe data de 15 la orele 19 la Strasbourg. La revedere!